Bien. Nous allons ouvrir notre réunion. Je remercie mes chers collègues. Deschidem reuniunea și vreau să mulțumesc în primul rând colegilor pentru că au venit deja în această luni după amiază. Aș vrea să vă rog mai întâi să adoptăm ordinea de zi a reuniunii de astăzi. Nu cred că avem obiecții și fiind dat că nu sunt obiecții în legătură cu procesul verbal, cu privire la reuniunea din 2 octombrie care v-a fost pus la dispoziție, atunci înseamnă că totul este în regulă. Dacă, după cum spuneam, nu se ridică obiecții, putem să considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. În conformitate cu ordinea de zi a reuniunii din această după amiază, noi am dorit să organizăm un schimb de opinii pe studiul comandat de noi despre dimensiunea de gen în politica de coeziune. Știți probabil că Regulamentul General al Fondurilor pentru 2014-2020 a transformat principiul egalității de gen și principiul non-discriminării în uh, principii transversale pentru toate fondurile europene și uh, s-a transformat această idee într-o prioritate a Uniunii Europene dar foarte des este foarte dificil pentru noi să realizăm cu adevărat care este felul în care FES, um, uh, și alte fonduri pot cu adevărat să contribuie la reducerea inegalităților de gen. Este foarte greu de măsurat concret. Iată de ce noi am considerat că este important să mandatăm un studiu specific pe acest subiect și după cum amintisem la reuniunea noastră anterioară, acest studiu fusese comandat de către Comisia Regii din legislatura anterioară și fusese distribuit în februarie 2019 membrilor acestei comisii. Studiul a fost uh, condus de către doamna Manuela Samec Lodovici, care este uh, șefa și proiect, um, project manager la Institutul Per la Ricerca Sociale din Milano și care îi mulțumesc foarte mult că este aici cu noi în această după-amiază. Studiul despre care vorbim analizează foarte fin cum dimensiunea de gen și principiul legalității între femei și bărbați sunt considerate în politica de coeziune 2014-2020. Acest studiu oferă de asemenea posibilități de ameliorare a uh, eliminării inegalităților între genuri pentru perioada care va veni, 2014-2020. Este foarte interesant pentru noi, doamnă, să vă ascultăm în această după-amiază, pentru că ne aflăm în negocieri pentru noul cadru financiar până în 2027. Acest studiu ne va ajuta de asemenea să facem un bilanț al punerii în aplicare a principiului transversal pentru ca să vedem care au fost rezultatele pozitive și pentru ca să înțelegem mai bine care sunt slăbiciunile în punerea sa în aplicare. E vorba deci de o dezbatere extrem de importantă, o dezbatere de actualitate. Suntem din ce în ce mai în lumina reflectoarelor în ceea ce privește aplicarea principiului de non-discriminare în politicile noastre și politica de gen, dar în toate politicile europene în general, dar cu precădere în politica de coeziune. Așadar, vă vom asculta cu mult interes intervenția, așa că, doamna Lodovici, vă dau cuvântul timp de 15 până la 20 de minute și după aceea vom avea o dezbatere și sper că această dezbatere să fie fructuoasă. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum ați anticipat, deja acest studiu a avut ca scop analiza felului în care dimensiunea de gen și principiul egalității de gen au fost uh, aplicate în toate politicile de coeziune europeană în perioada de programare 2014-2020. Iar întrebările principale au fost evaluarea felului în care acest principiu este aplicat în toate etapele politicilor de coeziune, faza de programare, de implementare, dar și faza de monitorizare. Aveți aici un document foarte mare. Raportul este primul fascicol și după aceea aveți anexe cu diferitele studii de caz. Ceea ce am încercat noi să facem este să folosim metodologia unei evaluări simplificate de evaluarea a genului, care să ne permită să evaluăm felul în care politica de coeziune poate să susțină potențial egalitatea de gen și după aceea să evaluăm ce a fost aplicat concret care sunt uh, punctele forte și punctele slabe în implementarea principiului. Am făcut o primă analiză a literaturii existente în ceea ce privește documentele de politici, am făcut și analize statistice despre datele existente în baza de date despre coeziune în uh, toate alocările financiare și un uh, sondaj pe internet la diferiți actori, ONG-uri uh, în domeniul legalității de gen, experți, dar și autorități de management, autorități de plăți și așa mai departe. Iar apoi am făcut studii de caz în 8 țări și am ales țările în funcție de condițiile macroeconomice și de egalitate de gen. Deci am încercat să ne uităm la aceste condiții din toate perspectivele în statele membre europene în funcție de alocările financiare în cadrul bugetului de coeziune, dar și în funcție de uh, localizarea lor geografică. Deci am ales Germania și Franța ca reprezentative pentru țările continentale, Italia și Spania ca reprezentative pentru țările din sud, Polonia și România pentru ca să reprezinte țările din Europa de Est, Irlanda pentru țările anglosaxone și Suedia pentru ca să reprezentăm și țările scandinave iar cel mai mare raport este exact acesta unde analizăm cele 8 studii de caz. Puteți găsi rapoarte pentru cele 8 studii de caz în acest fascicol. Primul lucru, înainte să încercăm să vedem ce s-a făcut, trebuie să subliniem că în această perioadă de programare 2014-2020 există un regulament destul de solid care susține egalitatea de gen. Nu e vorba numai de articolul 7 din uh, CPR uh, care oferă baza legală pentru uh, aplicarea acestui principiu în toate fondurile, dar mai sunt și alte cerințe în regulament care sunt la fel de importante. De exemplu, cerința pentru o condiționalitate ex ante în domeniul legalității de gen care cere țărilor să uh, își îmbunătățească o capacitate administrativă, um, să aibă o capacitate administrativă cât mai bună, dar și alte cerințe care țin tot de egalitatea de gen. Iar um, evaluarea ex ante trebuie să țină cont de măsurile care au fost planificate pentru ca să se obțină egalitatea de gen, Instituțiile de egalitate de gen, dar și în general ONG-urile, trebuie să fie implicate în acordurile de parteneriat și în comisiile de monitorizare, iar autoritățile de uh, management trebuie să aleagă criterii care să nu fie discriminatorii și care să țină cont de egalitatea de gen. Ele trebuie și să stabilească un sistem de monitorizare cu date care să se poată întotdeauna defalca după gen, dar și rapoartele anuale de implementare vor trebui să prezinte implementarea din perspectiva egalității de gen. Acestea sunt cerințele generale pe care le avem pentru toate fondurile, iar apoi Fondul Social European mai are și cerințe specifice. Iar acest fond are o abordare duală, dincolo de mainstreamingul de gen, mai sunt prevăzute și măsuri specifice de susținere a egalității de gen, accesul la ocupare, progres, progresul în carieră, plată egală și uh, reconcilierea vieții de familie. Există un cadru, deci, destul de bun în ceea ce privește acest regulament, dar putem totuși constata deja câteva părți slabe în această perioadă de programare. Mai precis, avem o lipsă de obiective specifice tematice în celelalte fonduri, dincolo de fondul social, iar integrarea abordării duale de gen este lăsată la îndemâna statelor membre și ale regiunilor. Este vorba de o decizie pe bază voluntară, nu este obligatorie. Nu există o cerință de a avea pentru toate fondurile statistici, nici defalcate pe gen când se poate, dar nici neapărat prin indicatori relevanți pentru gen. Cum ar fi, de exemplu, acei indicatori care sunt folosiți în Fondul European de Dezvoltare Regională. Pe total, politica de coeziune are un potențial destul de mare în susținerea egalității de gen. E foarte important să se sublinieze că acest potențial nu se referă numai la Fondul Social European, ci și uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, de Federul, dar și Fondul uh, de Coeziune poate și pot să susțină intervenții în domeniul legalității de gen de exemplu, în folosirea așa numitelor gender gaps în cercetare, adică diferențele de gen în domeniul cercetării. Există o formă de segregare chiar în domeniul cercetării, dar uh, există și uh, cercetare pe baza diferențelor de gen în domeniul sănătății, de exemplu. Uh, federul poate să ajute la egalitatea de gen în uh, domeniul uh, TIC și în domeniul rețelelor de transport. Există diferențe foarte mari în felul în care femeile și bărbații folosesc uh, sistemul de transport și TIC. Deci e important atunci când planificăm acest tip de infrastructură să ținem cont de aceste diferențe. Apoi, în ceea ce privește susținerea pentru startup-uri și IMM-uri, Există o diferență între antreprenorii mm, femei și bărbați și deci Federul ar putea să susțină mm, și să până la urmă să ajute la această criză de femei pe care o avem în mm, domeniul startup-urilor și în, domeniul antreprenoriatului. Pentru ca să avem cât se poate de repede mai multe femei în domeniul managementului. Un alt domeniu în care Federul poate să facă foarte multe este în susținerea infrastructurii sociale. Îngrijirea copilului, îngrijirea bătrânilor și infrastructura aferentă. Dacă se folosește o perspectivă de egalitate de gen, e posibil să facem foarte multe, mai ales uh, dacă uh, aceasta este neutră. Dar deși nu este neutră, poate face foarte multe pentru egalitatea de gen. Ce putem acum ă, face pentru a evalua potențialul FSE și FEDER în domeniul ă, egalității de gen? Ce am făcut este că am clasificat toate categoriile de investiții. Sunt 123 de categorii în domeniul intervențiilor și investițiilor și le-am clasificat în funcție de efectul direct sau indirect asupra egalității de gen. Efecte directe sau indirecte asupra acestui aspect. Și ne-am dat seama că dacă clasificăm acest domeniu și ne uităm la alocările totale pe care le găsim, de exemplu, în uh, datele deschise despre coeziune, cam 55% din toate alocările financiare din politica de coeziune, în ceea ce privește fondurile, sunt, de fapt, legate direct sau indirect de o influență pe egalitatea de gen. Deci au potențialul de a susține egalitatea de gen. Dacă, nu știu dacă vedeți bine aici pe slide, cea mai mare parte de alocare financiară care ar putea să susțină uh, egalitatea de gen este la FSE. Dar și FEDRU, unde sunt 55,3% din alocări, Fondul European de Dezvoltare Regională poate să susțină indirect egalitatea de gen. Așadar, avem un potențial foarte ridicat aici dacă ne uităm la alocările directe sau indirecte care susțin egalitatea de gen pe țară, adică cifra din dreapta, vedem că țările care alocă mai mult în domeniile acestea de intervenții sunt țările scandinave, Olanda, Belgia, Irlanda, UK și Austria, în timp ce țările care investesc cel mai puțin sunt țările din Europa de Est cu România care investește cel mai puțin. Dacă ne uităm la alocările făcute direct, adică țintite despre egalitatea de gen în acest domeniu de intervenții, care este câmpul de intervenție 105, adică e vorba aici de investiții în ocupare, vedem că sunt doar 12 țări care dețin date cu privire la alocarea fondurilor în domeniul acestor uh, intervenții. Se pare că Polonia este cea mai Mm, cea mai avansată în milioane de euro pentru măsuri de egalitate de gen țintite. Însă, dacă ne uităm după aceea la partea din această alocare uh, din total, mai ales Fondul Social European, care este cel care atribuie cel mai mult pentru măsurile acestea, vedem că de fapt e vorba numai de 2, ceva la sută din toate și cel mai înalt uh, Cehia 7, ceva la sută și după aceea Grecia Poloni- uh, și Slovacia. Un alt indicator pe care îl putem găsi Avem foarte puțin uh, materiale, din păcate, aici. În anul în care am făcut sondajul a fost destul de greu să avem date pe care să ne bazăm uh, pe, uh, pe care să ne bazăm pentru a putea să vedem beneficiarii femei și bărbați, singurul indicator comun pe care l-am putut găsi a fost cel cu privire la numărul de proiecte care susțineau participarea în uh, femeilor în sfera ocupării. Și dacă ne uităm la aceste date, ultimele date pe care le avem de la sfârșitul anului trecut, era vorba de date din 2015-2016. 5694 de proiecte că au avut ca scop uh, să susțină femeile în uh, ocupare și să combată stereotipurile de gen pe piața ocupării. Și majoritatea proiectelor au susținut egalitatea de gen în ocupare, 62 22% pentru include, incluziune socială și um, 15% pentru formare profesională și um, training. Deci găsim aici foarte puțin, de fapt, din partea altor fonduri pentru măsuri țintite ca acestea. Iar cea mai mare parte a proiectelor, mai mult de jumătate, au fost toate desfășurate în Germania. Acestea sunt datele de care dispuneam uh, la nivel european în ceea ce privește alocarea financiară și numărul de proiecte și nu e foarte mult. Deci ceea ce am încercat noi să facem este să încercăm să evaluăm ce s-a întâmplat în cele 8 țări pe care le-am uh, selectat, cele de care vă spuneam. Iar noi ne-am uitat la acordurile de parteneriat și am selecționat 28 de programe operaționale în aceste țări, pentru ca să vedem uh, ce s-a promis și ceea ce s-a făcut. Și ceea ce am constatat este că, pe total, acordurile de parteneriat în aceste țări au o evaluare foarte puternică a aspectelor de egalitate de gen și acordă o atenție deosebită acestor aspecte. Se spune fie că egalitatea de gen e importantă, fie că acordurile de parteneriat vor face tot posibilul pentru a susține egalitatea de gen, dar nu avem niciun indicator despre felul în care poate fi implementată această politică. Deci nu avem nicio informație despre cum se poate crea o procedură de selecție și care sunt criteriile pentru a garanta egalitatea de gen, cum putem să susținem um, forurile de, care se ocupă de egalitatea de gen în evaluarea și monitorizarea acestor programe. Deci foarte multe declarații, dar foarte puține um, informații despre cum putem să punem în aplicare uh, ceea ce ne dorim. Dacă ne uităm apoi și la programele operaționale, în uh, analiza în context, vedem că întotdeauna putem face o, o analiză a uh, egalității de gen, dar de fapt în punerea în aplicare apoi avem foarte puține informații. Mai ales dacă ne gândim la Fondul European de Dezvoltare Regională, la Fondul uh, Social European există ceva în plus pentru că există și o prioritate de intervenție în legătură cu acesta, dar uh, totuși uh, nu avem nici aici destul de multe. Deși avem diferențe foarte mari uh, între țări, putem spune că o indicație pozitivă ar fi faptul că toate cele 8 țări analizate sunt în progres în actuala perioadă de programare față de cea dinainte și foarte multe dintre ele au dezvoltat instrumente specifice pentru ca să se poată susține um, această măsuri în domeniul politicii de coeziune. De exemplu, au creat uh, foruri de coordonare care monitorizează implementarea programelor operaționale și uh, acordurilor de parteneriat cu atenție deosebită pentru măsurile de egalitate de gen. Au uh, dezvoltat un ghid uh, pentru autoritățile de management, pentru beneficiari, pentru ca să fie mai eficienți în implementarea politicilor de egalitate de gen. În anumite cazuri au dezvoltat și măsuri de conștientizare și de formare pentru a susține o capacitate mai mare, pentru că e nevoie de o capacitare deosebită pentru a putea face față aspectelor care țin de gen. Aici putem vedea alocările cu clasificarea aferentă. Cum sunt uh, legate măsurile din cele 8 țări, direct sau indirect, de um, aceste uh, ținte. Sunt șase țări care au uh, o rată mai mare decât media europeană. Vă amintesc că era 55% media europeană și vedeți că în Irlanda, Suedia, Germania, Franța, Spania și Italia, media alocării financiare care ar putea să aibă un impact asupra egalității de gen, fie direct, fie indirect, e mult mai ridicată, în timp ce în alte țări mult mai scăzută decât media europeană, în Polonia și în România. I want here, there is not the slide, but I want... Nu menționează aici în slide, însă vreau să vă spun că există și câteva exemple interesante de bune practici. Uh, la partea de implementare a Fondului European pentru Dezvoltare Regională. Sunt cazuri izolate, mici, dar arată faptul că se poate să faci ceva și cu fondul acesta, nu doar cu Fondul Social European. De exemplu, în Franța, s-a promovat o formare vocațională pentru transport și logistică pentru Federația Uh, sindicatelor din transport. Deci au făcut uh, câteva măsuri despre problemele de gen în uh, domeniul transportului și a logisticii, asta prin intermediul formării și prin conștientizare, construire de capacități. În Spania sunt multe programe care sprijină up urile și antreprenoriatul în rândul femeilor prin implicarea camerelor de comerț din întreaga țară. În Suedia, S-a realizat uh, conștientizare și un program de formare în uh, sectorul uh, forestier pentru a rezolva problemele de gen și în acest sector. În Italia s-a creat uh, s-au creat acorduri teritoriale cu implicarea companiilor, camerelor de comerț, partenerilor sociali, la nivel social, pentru a sprijini Uh, ocuparea femeilor la nivel local. Deci uh, asta cu implicarea și sectorului uh, de afaceri, nu doar cu serviciile de ocupare publice sau um, factorii de decizie în domeniul politicilor de muncă. Cât despre percepția părților interesate. După cum v-am spus anterior, am făcut un sondaj pe internet, am primit 42 de răspunsuri cu precădere din partea ONG-urilor și a organelor de egalitate de gen și am uh, făcut um, și interviuri cu 23 de părți interesate și, din nou, părțile interesate au subliniat uh, principalele puncte forte și slabe ale acestor uh, măsuri legate de egalitatea de gen. Printre punctele forte este concentrarea pe integrarea dimensiunii de gen și faptul că există și un temei juridic potrivit prin articolul 7 din regulamentul de dispoziții comune și faptul că atenția cu privire la egalitatea de gen s-a um, a, sporit în toate statele în aplicarea politicilor regionale și de asemenea s-au dezvoltat um, orientări și instrumente specifice. De, a, de asemenea s-a subliniat faptul că Condiționalitatea ex-ante legată de egalitatea de gen și evaluările ex-ante cu privire la nivelul de atenție acordată egalității de gen în programele operaționale a reprezentat um, un instrument foarte important de sporirea conștientizării cu privire la posibilitatea de adoptare și a acestei abordări, nu doar în Fondul Social European, ci și în alte fonduri. Principalele slăbiciuni sunt legate din nou de faptul că există um, o, un decalaj mare între programare și implementare. De multe ori, egalitatea de gen uh, nu ține decât de principii um, orizontale, formale care se aplică și nu ține cont de aspectele de bază ale politicilor de coeziune. Nu există conștientizarea faptului că egalitatea de gen este esențială pentru creșterea economică nu doar uh, din prisma valorilor sociale sau culturale, ci că este esențială și pentru creșterea economică. Sunt multe studii care indică faptul că statele care au o egalitate de gen mai bună la toate aspectele vieții sociale și economice au și o creștere economică mai puternică decât alte regiuni. O altă problemă este lipsa conștientizării și a cunoștințelor. Una dintre problemele subliniate de părțile interesate a fost aceea că adesea autoritățile de management, dar și beneficiarii uh, în proiectele lor nu știu cum să trateze această chestiune, nu au cunoștințele, nu au competențele, așa că trebuie să fie formați. Încă o problemă care a apărut a fost lipsa angajamentului politic. În ultima vreme se acordă din ce în ce mai puțină atenție problemei egalității de gen în toate domeniile de politici. Cred că voi sări peste această prezentare și trec deja la concluzii și la învățămintele trase. Ce putem noi rezuma este faptul că politica de coeziune are un rol foarte important. Poate să fie foarte importantă în promovarea egalității de gen, într-o serie largă de domenii de intervenție. Poate să sprijine direct măsuri legate de egalitatea de gen în toate aceste zone de intervenție, dar poate de asemenea să reprezinte și un exemplu, un factor de stimulare pentru politicile regionale și naționale legate de egalitatea de gen există un exemplu pe care îl poate da și apoi politicile regionale și naționale să-l folosească pentru a, a integra în politicile lor. De asemenea, există problemele pe care le-am constatat, decalajul între afirmațiile formale și implementare, lipsa cunoștințelor generale și ale competențelor, faptul că e greu să se implice organele de egalitate de gen în conceperea programelor și în implementare și angajamentul politic slab. În ceea ce privește politica de coeziune din 2020 încolo, părțile interesate care au fost intervievate au fost destul de sceptice. Dacă noua perioada de programare, situația s-ar putea îmbunătăți față de actuala. Ce au spus este că se acordă o atenție mai uh, mică, cel puțin în uh, proiectul de regulament uh, elaborat anul trecut. Se pare că atenția acordată calității de gen este mai mică, iar această lipsă de atenție este însoțită și de Uh, o atenție mai mică la nivelul uh, factorilor de decizie politici la nivel național, regional și local. Toată lumea se teme, toate părțile interesate, că noua perioadă de programare uh, va reprezenta un sprijin mai mic pentru egalitatea de gen decât actuala. Ca încheiere, recomandarea ar fi să se păstreze o atenție ridicată vis-a-vis -vis de problemele de gen și să se furnizeze sprijin foarte clar și orientări pentru o implementare eficientă a abordării uh, duale, să fie vorba nu doar de declarații, de formalități, ci și de instrumente concrete pentru îmbunătățirea acestei abordări și, de asemenea, trebuie să se păstreze un obiectiv de egalitate de gen în toate fondurile uh, pentru perioada după 2020 și, de asemenea, să se sporească în conformitatea cu chestiunile de gen. De exemplu, prin furnizarea unor priorități uh, obligatorii uh, legate de egalitatea de gen, când e vorba de criteriile de selecție sau de monitorizare, să se păstreze condiționalitatea exantă, pentru că a funcționat, mai ales în statele care nu aveau o o tradiție a politicilor de egalitate de gen, apoi să se îmbunătățească capacitatea tuturor părților interesate din politica de coeziune uh, cu privire la orientările și orientările de gen și de asemenea să se îmbunătățească mecanismul de coordonare. Exemplul este Spania, în care s-a creat acest uh, uh, spectru al uh, Uh, politici de coeziune, în fondurile de acolo, care a fost foarte eficient și a promovat politicile de gen în toate fondurile și în toate programele operaționale de la nivel național și regional. De asemenea, o altă recomandare este să se asigure o implicare eficientă a organelor de egalitate de gen în toate fazele de programare, să nu se spună doar că trebuie să fie implicate, dar să se și lase spațiu, să se sprijine implicarea lor, apoi îmbunătățirea monitorizării și evaluării implementării egalității de gen prin obligarea programelor operaționale să uh, creeze indicatori relevanți din perspectiva genului. Asta nu înseamnă neapărat să facă o dezagregare în funcție de sex, ci să fie indicatori care să monitorizeze ce se face la partea de calitate de gen. Și apoi problema mare este să asigure un angajament uh, politic uh, puternic vis-a-vis -vis de egalitate de gen, atât la nivel de Uniune Europeană, cât și la nivel național. Aici mă opresc. Sper că a fost suficient de clar. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție. Je vous remercie, Madame Lodovici, pour ces informații. Vă mulțumesc, doamnă Lodovici, pentru informațiile acestea. Au fost foarte clare. Uh, ne-au informat foarte mult, ne-au spus multe cu privire la ce rămâne de făcut pentru a îndeplini obiectivele legate de nediscriminare și de integrare a dimensiunii de gen. Discuția aceasta cred că vine la momentul oportun în comisia noastră, pentru că, după cum vă, spun, vă spuneam, uh, suntem implicați în discuțiile noastre și am notat nota dumneavoastră pesimistă de la final cu privire la perioada următoare de programare, cel puțin uh, din perspectiva beneficiarilor, cu temerea aceasta că se va acorda mai puțină atenție uh, a integrării dimensiunii de gen și sperăm că vă putem contrazice și că o să-i putem liniști pe toți cei care au uh, în acest moment niște temeri, din păcate, fondate și legitime. Deschid acum cuvântul. Domnul Arimon începe. Merci, cher président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, doamnă Ludovici, pentru analiza aceasta foarte interesantă și pentru documentația foarte cuprinzătoare pe care ne-ați uh, trimis-o. N-am citit uh, chiar tot, dar am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră și um, înțeleg că atunci când uh, scriem textele acestea, egalitatea de gen nu este un element mereu vizibil pe care îl avem pe radar și mereu este bine să ni se reamintească că nu trebuie să uităm acest aspect. De asemenea, am fost interesat uh, să văd că una dintre concluziile analizei dumneavoastră se leagă de faptul că textele la care se lucrează în acest moment, deci activitatea curentă a Comisiei, nu se ridică la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Și, așa cum a spus uh, și domnul președinte Adinaur, s-ar putea ca dimensiunea de gen să nu primească atenția de care are nevoie. Concluziile dumneavoastră um, din document um, sunt foarte interesante. Aș dori să mă concentrez în întrebarea mea pe concluzie, așadar spuneți că există un conflict între nevoia sau dorința ca fondurile Uniunii Europene să fie mai ușor de folosit și, de cealaltă parte, dorința de a ține cont cât mai mult de egalitatea de gen. Dorim așadar ca fondurile să fie mai simple, pe de-o parte, astfel încât programele să fie mai ușor de implementat și spuneți că în simplificarea aceasta dimensiunea de gen se cam pierde. De ce se întâmplă așa? Și o a doua întrebare ar fi cum să conciliem aceste două obiective, să avem și mai multă egalitate de gen în programe, dar să fie și simplificate. Cum am putea să scriem altfel textele astfel încât să obținem acest obiectiv? Mulțumesc foarte mult! O să vă rog să răspundeți direct uh, la întrebarea uh, Uh, colegului nostru pentru ca dezbaterea să fie un pic, un pic mai dinamică. Vă rog. Este o contradicție aparentă doar. Problema este că nu există suficiente cunoștințe despre cum să se implementeze acest principiu egalității de gen în toate uh, fondurile. Dacă ai cunoștințele, nu e așa de greu. Sunt multe instrumente disponibile în prezent care au fost elaborate de-a lungul anilor pentru a ne, ajute, a ne ajuta să înțelegem unde există o nevoie de intervenție și cum putem să intervenim, ce fel de indicatori putem să folosim, ce fel de uh, monitorizare să facem, ce criterii, ce procedură de selecție. Este o contradicție aparentă. Ideea aceasta că simplificarea înseamnă să scoți niște aspecte nu e tocmai calea cea mai bună, pentru că fondul acesta ar putea să devină mai puțin eficient. E foarte important, a fost foarte important pentru egalitatea de gen până acum, mai ales în statele unde uh, această problemă nu era recunoscută. Uh, e, ar fi păcat așa, da, dar dacă s-ar pierde în uh, toată această simplificare. Mulțumesc foarte mult! Monica Vana. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult autorilor și doamnei Lodovici pentru că ne-a prezentat acest uh, studiu excelent foarte uh, important. Noi, Verzi, am fost foarte interesați, am pledat pentru organizarea sa, ne bucurăm să-l vedem și comisia aceasta cred că a trebuit să ia foarte în serios uh, constatările și recomandările pentru că avem treaba aici. integrarea dimensiunii de gen ar trebui să fie de la sine înțeleasă, să fie cumva, um, să aibă un loc firesc în toate programele Uh, Uniunii Europene și vedem și ne arată și studiul că în faza de programare se regăsește în acordurile de parteneriat, în uh, angajamente, toată lumea spune că da, trebuie să vedem că există egalitatea de gen, integrarea dimensiunii de gen, dar la partea um, de implementare lipsește, de, mai ales uh, la FEDER și la FSE, dar mai ales la FEDER și noi exact asta voiam uh, verzi, voiam să avem acest studiu pentru că voiam să punem punctul pe I, să se arate clar, um, pentru că s-ar putea ca uneori integrarea um, dimensiunii de gen să nu fie așa de evidentă. Și cred că și comisia are o sarcină aici, să vină cu propuneri și noul comisar, să vină cu propuneri concrete despre legate de modul în care să se asigure această implementare a integrării dimensiunii de gen în politica de coeziune, mai ales dacă ne gândim la faptul că politica de coeziune reprezintă unul dintre instrumentele de investiții cele mai importante din Europa și, de asemenea, unul dintre instrumentele de investiții cele mai importante pentru implementarea integrării dimensiunii de gen. De aceea, importanța sa este potențată. Ați menționat deja că există două, doi piloni uh, ai îmbunătățirilor. O parte uh, legată de munca țintită și o parte de abordarea generală și rămân multe de făcut și pot să vă spun și din experiența mea că experții pe care i-ați intervievat uh, au spus și ei că se tem de un regres față de ce am realizat până acum. Deci cred că e vorba de o situație alarmantă și cred că studiul acesta ar trebui să reprezinte o alertă și pentru această comisie, să ia chestiunea foarte în serios și să îmbunătățească lucrurile semnificativ, mai ales la partea de implementare concretă în regiuni, în orașe, pentru că vrem să atingem acest obiectiv al integrării dimensiunii de gen în politica de coeziune. O altă chestiune pe care am menționat-o și în timpul negocierilor legate de regulamentul privind dispozițiile comune, dar acest punct s-a mm, pierdut, a fost uh, legat de îmbunătățirea datelor dezagregate în funcție de gen. Există o problemă mare legată de lipsa acestor date. Am vorbit-o deja și cu Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Uh, toată lumea este la curent și cred că și comisia aceasta a lucrat împreună cu Comisia FEM la problema specifică a obținerii de date dezagregate în funcție de gen și integrarea lor în politica de gen. Pentru că dacă nu avem acest fel de date dezagregate, atunci e mult mai complicat să găsești instrumente concrete și să vii cu propuneri concrete despre îmbunătățirea situației. Cred că deja ați făcut câteva recomandări. Nu vreau eu să le repet pe toate, însă cred că foarte important este să avem niște orientări clare legate de implementarea instrumentelor de integrare a dimensiunii de gen și de asemenea uh, vreau să sprijin și partea de definire a strategiilor naționale și regionale și locale um, astfel încât să se facă o legătură cu măsurile de la aceste niveluri. Ați menționat subiectul și de asemenea să se păstreze uh, Um, acele criterii exante care au, uh, fost luate în considerare și în perioada anterioară. Și cred că noi ar trebui să luăm aceste recomandări foarte în serios și să sporim presiunea asupra Comisiei să vină cu niște propuneri uh, substanțiale despre îmbunătățirea um, cât mai uh, degrabă a situației. Mulțumesc foarte mult, doamna Isabel Benjumen. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Lodovici, pentru prezentare. Unul dintre obiectivele proiectului european este să dea um, egalitate în oportunități pentru toți cetățenii când e vorba de statul bunăstării, educație și oportunitățile de pe piața muncii. Vă mulțumesc mult că ați um, Um, menționat egalitatea de șanse, um, lăsând la o parte alte tipuri de apreciere. Aș dori să mă refer la um, femeile antreprenoare și numărul femeilor care se implică în lumea uh, afacerilor și care pun pe picioare proiecte antreprenoriale și există aici o serie de aspecte legate de accesul la credit și alte limite legate de punerea pe picioare a unei întreprinderi în Europa. Eu aș vrea să vă întreb uh, în ce măsură sunt diferite problemele cu care se confruntă femeile care vor să fie antreprenoare față de bărbații care se află în aceeași situație socioeconomică sau care au aceeași vârstă, aceeași formare, sunt în aceeași stată? Care este diferența concretă între bărbați și femei atunci când vor să demareze o afacere în Europa? Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Doamnă Ludovici, dacă doriți să răspundeți această întrebare? Nu am uh, datele acum la mine, dar um, EIG, Institutul European pentru Egalitate de Gen, la care am colaborat și noi, care s-a concentrat în sulul său pe antreprenoriatul în rândul femeilor. Și există multe studii care arată că de obicei femeile se confruntă cu limitări la partea de credite, rețele, nu au rețelele corespunzătoare, foarte importante pentru uh, companii, pentru afaceri, fac um, afaceri doar în anumite sectoare. Există o segregare de gen și um, legată de sectoarele în care demarează afaceri și mai sunt și uh, probleme legate de echilibru între viața personală și cea profesională. Pentru că să fii antreprenor înseamnă un program foarte lung și un echilibru foarte greu de găsit între viața personală și cea profesională. Dar există studii și acum mă, mă gândesc și la un studiu OCD care indică faptul faptul că, de obicei, modul în care fac femeile afaceri diferă de cel al bărbaților. Se concentrează mai mult pe profiturile pe termen mediu și lung, pe posibilitățile de dezvoltare și nu neapărat pe termen scurt, sunt uh, mai uh, reticente vis-a-vis -vis de risc și cumva, să spun, completează, sunt complementare modelului de afaceri masculin și vin cu un sprijin foarte bun pentru structurile economice. Nu se întâmplă ca atunci când vorbim despre statele mai puțin dezvoltate, cu uh, microcredice, există abordarea uh, de a lucra cu femeile mai degrabă, pentru că se mai reticent în fața riscului și se uită mai mult pe, la uh, termenul lung și de asemenea sunt orientate și în întreprinderile sociale, în uh, sectoarele sociale, servicii sociale. Așa că În literatura de actualitate, în ultima vreme, se apreciază importanța uh, unui număr mai mare de femei în mediul de afaceri pentru că aduce un echilibru în structura economică și vine cu modalități noi, cu abordări noi vis-a-vis -vis de cum să faci afaceri, cum să investești și așa mai departe. Creează așadar diversitate și ea importantă dar uh, în studiile acestea, bineînțeles că se regăsesc și câteva date. Cu Stefan Bij. Mulțumim uh, foarte mult, uh, Stefan Dijon și apoi colegul nostru. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimată doamnă, pentru prezentarea acestui studiu extrem de interesant. Grupul Renew Europe, cel puțin noi, n-am auzit ultimele dumneavoastră cuvinte care au recomandare, ci ca un semnal de alarmă, în sensul că ce există în prezent e perceput de dumneavoastră ca fiind extrem de fragil, atât de fragil încât există riscul de regres în următorii ani și acest semnal de alarmă ne spune următorul lucru și anume eforturile noastre în această direcție se bazează pe o dimensiune fundamentală, egalitatea de șanse. Și am înțeles foarte bine din studiul noastră că existau disparități pe acest plan, lucru pe care îl resimțim și noi foarte clar în, pe multe planuri în activitățile noastre. Aceste disparități ne neliniștesc pentru că apar și aici atunci când e vorba de egalitatea de șanse. Și când această egalitate de șanse este periclitată, atunci răspunderea noastră colectivă este aceea de a interveni în direcția coeziunii și pentru a putea fi mai eficienți, v-aș ruga dacă se poate să ne spuneți câteva lucruri despre posibilitatea de contaminare pozitivă deci să facem eforturi împreună pentru a îmbunătăți situația. Ați întâlnit astfel de situații în activitatea noastră, o situație în care cineva a reușit să facă tocmai un astfel de lucru, o astfel de experiență pozitivă ar merita diseminată la nivelul întregii Europe. Europe. Deci ce exemple pozitive ați avea de recomandat ca model de urmat? Vă las să răspundeți, spune domnul președinte. Bun, un semnal de alarmă, spuneam eu, pentru că se acordă mai puțină atenție acestei dimensiuni în ultimii ani, mai ales în contextul crizei, problemele de actualitate au fost altele și atunci mai puțină atenție a fost acordată egalității de gen. Și din păcate se pierd resurse, să nu uităm, femeile sunt mai educate, decât bărbații. S-a investit în această educație și apoi competențele dobândite sunt irosite dacă aceste femei nu sunt la un loc de muncă, dacă nu sunt antreprenori, dacă nu fac cercetare și așa mai departe. În ceea ce privește apoi exemple de bună practică, în raport se dau câteva astfel de exemple și există, să știți, exemple extrem de interesante, câteva le-am sintetizat în prealabil, uh, sectoare care de obicei nu ies în evidență atunci când e vorba de egalitatea de gen, ne-au oferit câteva exemple, mai fi silvicultura, de exemplu, sau transporturile și așa mai departe. Apoi, crearea de organisme care coordonează și monitorizează ce se întâmplă pe fiecare fond operațional e, e important o astfel de inițiativă, pentru că aceste organisme ar putea evalua mersul lucrurilor și ar putea analiza să vadă ce funcționează, ce nu funcționează și să treacă imediat apoi la măsurile necesare îmbunătățirii situației. Uh, Formare, asistență tehnică, instrumente. Spuneam că există un instrumentar considerabil, o panoplie remarcabilă ce poate fi pusă uh, în slujba acestui obiectiv Ideea este că la nivel național și local conștientizarea este la un nivel de, destul de redus. Nu se știe foarte bine ce se poate face prin politica de coeziune și de aceea e nevoie să creștem acest nivel de conștientizare, să venim cu un plus de informații, cu instrumente bunătățite, să oferim asistență apoi pentru ca aceste lucruri într-adevăr să fie puse în aplicare. Însă trebuie să dispară această mentalitate că lucrurile s-au rezolvat, nu mai e nevoie de investiții. Nu, din acest punct de vedere e nevoie de investiții constante și continue. Expertul suedez spunea că și până și în Suedia, unde abordarea de gen este la un nivel extrem de avansat, chiar și acolo e nevoie de formare permanentă, de schimb permanent de informații între autoritățile de management, beneficiarii de proiecte, mai ales în, în fondul de dezvoltare regională, pentru că e nevoie să se investească permanent. Nu știu dacă v-am răspuns sau nu la întrebare, dar mă opresc aici. Uh, mulțumesc foarte mult, uh, doamna Griz. Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc germană astăzi. În primul rând, mulțumesc doamnei Lodovici pentru acest studiu foarte interesant. Aș dori să încep cu un comentariu. De foarte multe ori avem impresia că există cheltuielile generale și după aceea mai există și ceva pentru egalitatea de gen dar nu există de fapt cheltuieli care sunt neutre. Aici de fapt se repartizează fonduri care ajung fie la femei, la bărbați, deși acum poate să existe și alte genuri, dar în teorie cam asta e ideea, și nu există cheltuieli neutre dacă se construiește o infrastructură. Și mă bucur că dumneavoastră ați menționat acest lucru. E o diferență dacă construim uh, o stradă sau dacă se face o nouă uh, linie de tramvai. Dacă se construiește o șosea, atunci contează spre unde, spre o grădiniță, de exemplu, pentru că femeile și bărbații se mișcă diferit într-un oraș. Așa este și trebuie să verificăm la toate aceste cheltuieli până la urmă cine sunt beneficiarii lor. Am o întrebare. O regiune în țara mea este foarte afectată de faptul că lumea pleacă mult de acolo, emigrează mai ales din zonele rurale din Germania de est și mai ales cei care pleacă sunt tineri, femei foarte bine pregătite sau uh, cu calificări foarte bune. Din studiul dumneavoastră reiese cumva ce se poate face pentru ca femeile să aibă motivația să rămână acolo și ce putem face pentru a susține regiunea despre care vorbesc. Și am putea să ne gândim că poate nu a fost uh, ținta dumneavoastră, poate că nu e la fel uh, dezvoltarea sau uh, la fel situația în anumite zone din care tot așa pleacă tinerii. Poate că se poate face o comparație. Întrebarea a venit de la colegi care întrebau ce putem face. Păi dumneavoastră ați spus că avem nevoie de criterii formale pe care trebuie să le avem în uh, regulament. În continuare, trebuie să fie foarte clar ce uh, avem nevoie, dar în același timp știm că există cunoștințele, trebuie să le uh, răspândim și cred că exact aceasta este sarcina comisarei următoare, să fie cât se poate de activă în legătură cu propunerile concrete, să susțină dorința politică a statelor membre și să aibă grijă ca cunoștințele, expertiza să ajungă la locurile care trebuie, la um, forurile care trebuie. Poate și Comisia poate să ne spună ce experiențe a avut în Spania cu ONG-urile, cu toate forurile de egalitate de gen uh, și ce, ce s-a întâmplat acolo. Și ceea ce mai necesităm este o monitorizare și, până la urmă, și uh, datele care sunt, uh, pot fi defalcate pe gen, pentru ca să știm unde ajung fondurile, ce se întâmplă cu ele. Eu cred că este dramatic că noi uh, aici risipim o șansă pentru creștere economică, pentru o creștere economică inclusivă și pentru o creștere economică durabilă, pentru o creștere care nu um, va ridica în același timp și emisiile de dioxid de carbon. Eu zic că trebuie să folosim această șansă, mai ales pentru că piețele se schimbă, pie- în general în cadrul digitalizării se schimbă multe și dacă vrem să avem o creștere economică care să țină cont de gen, eu zic că e o șansă foarte mare, mai ales pentru zonele rurale și care sunt mai sărace, pentru că altfel ele pot fi tăiate complet de toată această infrastructură. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Roza D'Amato. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru studiul acesta și am întreb, două întrebări la început. Citind în diagonală și anexele, am avut impresia că utilizarea Fondului Social European este poate cel mai, cea mai potrivită în acest scop, pentru că am impresia că femeile au nevoie nu neapărat să găsească un loc de muncă și să-l um, să-l păstreze, dar mai ales în același timp având grijă și putând să continue să aibă grijă de familie și de, uh, de bătrâni. E mai ușor, zic eu, să vedem ce se întâmplă în anumite state în care există un, un sistem social dezvoltat, în care e mai ușor um, în, când școala se termină mai, devre, mai târziu și ceea ce nu se poate spune despre țările în care școala se termină, de exemplu, la prânz. Fondul Social European pare să fie, de exemplu, cel mai potrivit instrument pentru, a face fa- pentru ca femeile să poată face fața acestor provocări cu care se confruntă în viața cotidiană. În legătură cu cererea de date agregate, sunt de acord. Cred că trebuie să știm exact câte posturi, câte locuri de muncă a creat uh, această politică și în care straturi sociale s-au creat locuri de muncă. Nu sunt convinsă atunci când vorbim de lupta împotriva sărăciei. Uh, nu sunt convinsă că facem tot ce se poate pentru ca să combatem această problemă. Iar în legătură cu diferența de uh, tratament economic al femeii față de bărbat în, econo- în Europa, ceea ce e evident că există o diferență, ce poate face așadar uh, fondul și ce putem face ca măsuri pentru ca aceste diferențe să se reducă? Mulțumesc! Yes, uh, the European Fund... So... Într-adevăr, Fondul Social European este mai ușor de utilizat în direcția egalității de gen pentru că promite, promovează incluziunea socială, ocupare, măsuri de formare și instruire care vizează persoane concrete. Deci e un fond esențial atunci când vorbim de egalitate de gen. Însă, ce spuneam, și Fondul European de Dezvoltare Regională poate juca un rol important la rândul său, pentru că poate sprijini anumite activități de cercetare sau cercetători și aici, încă o dată, datele agregate ne-ar fi de mare folos. Ne sprijină un anumit tip de transporturi sau uh, politici de creare de rețele în domeniul transporturilor și aici se pot analiza împreună nevoile bărbaților, femeilor, celelalte grupuri de populație. Femeile în sectorul în materie de transporturi sunt utilizatori mai frecvenți decât bărbații, folosesc transportul public la diferite momente ale zilei decât bărbații, au nevoie de facilitarea accesului la acestea, au nevoie de securitate și așa mai departe, au nevoi specifice. Cred că aceste domenii sunt importante și pentru tema noastră a egalității de gen și aici lucrurile au trenat până în prezent. Apoi, în ceea ce privește echilibrul între viața privată și cea profesională, chestiunea este într-adevăr una de importanță majoră pentru femei, dar nu numai, și pentru bărbați. Pentru toți cei care trebuie să-și îngrijească părinții sau copiii. E adevărat, ar trebui să nu ne mulțumim să spunem doar avem nevoie de infrastructură pentru asigurarea serviciilor de îngrijire. Nu trebuie să intrăm concret în miezul problemei, ce ore specifice, uh, care ar fi programul zilnic vizat. Sunt chestiuni care trebuie avute în vedere când se concep astfel de servicii. Vă referați apoi la regiunile rurale. Noi am uh, făcut un studiu care a comparat schimbările demografice și egalitatea de gen și am văzut o corelație clară, pentru că populația mai în vârstă e predominant feminină. Femei rămase singure acolo în zona rurală și au nevoie de sprijin. Apoi, dacă în acest context se poate evidenția o anumită problemă într-o anumită zonă, atunci se impun, evident, măsuri menite a remedia situația. N-ajunge să strigăm egalitate de gen în acest caz, egalitatea de gen vine cu fațete specifice și presupune intervenții specifice. Ideea, prin urmare, e ca permanent să uh, avem acest filtru al egalității de gen pe care să-l folosim totdeauna. Pe dacă, dacă aplicăm permanent acest filtru, venim și cu soluții, pentru că altfel diferențele dispar, nu, nu le mai percepem. Și asta e problema. Mulțumim foarte mult. Constanțe Creel, iertați-mă, domnule președinte, am venit prea târziu și de aceea n-am putut să ascult introducerea, dar am ascultat cu atenție dezbaterea care a avut loc până acum. Nu aș vrea să vă descurajez, dar ar trebui să avem grijă să ne gândim din nou ce fel de indicatori, date, informații mai avem nevoie acum în uh, regulamentul general când vrem, ca să, când vrem să adunăm cât mai multe date care nu sunt neapărat uh, bine defalcate pe gen, când în același timp spunem că vrem să reducem birocrația. Aceasta e una din problemele cele mai mari la acordarea de fonduri. Și de aceea eu cred că nu este întotdeauna răspunderea noastră să ne uităm ce se întâmplă în politica de gen, ci trebuie să se întâmple ceea ce se întâmplă în regiuni. Noi am stabilit acest lucru ca obiectiv principal și Monica a spus că am reușit să introducem acest criteriu ca unul transversal în toate politicile europene și în regulamentul general. Și când discutăm aici, e un lucru. Nici măcar nu sunt sigură dacă am fi reușit să mai facem alte propuneri în regulamentul general. Eu nu cred. Cred că ceea ce am obținut a fost maximumul care putea să fie obținut și pentru care puteam găsi o majoritate în Parlament. Dar aici e vorba numai din Parlament. Să nu credem însă că statele membre sunt gata să asculte prea mult de propunerile pe care le facem noi aici în această incintă progresistă până la urmă, pe care, cu, în care avem idei foarte avansate până la urmă pe acest subiect. Cred că în statele membre e mult mai dificil să faci progrese, mai ales la subiecte care sunt foarte importante pentru Parlamentul European, printre care și politica de gen. Cred că ar trebui să ne uităm ca prin rezultatele unui studiu ca acesta să nu rămânem închiși doar în Parlamentul European, ci să meargă și către regiuni, pentru ca să existe o conștiință. Nu ne servește la nimic dacă suntem de acord în instituțiile europene că e nevoie să acționăm, ci trebuie să ajungem în regiuni unde să încercăm să um, gestionăm uh, la nivelul administrației, trebuie să încercăm să schimbăm mentalitatea la oamenii care lucrează în acele regiuni, care au o răspundere politică, care au o răspundere um, până la urmă administrativă. Și în ultimii ani mi se pare că am reușit din ce în ce mai bine să ne gândim că și Fondul uh, de Dezvoltare Regională are o componentă de politică de gen și că trebuie mereu să o conțină și că e foarte important să dezbatem uh, cum se poate obține așa ceva cât mai bine. Dar nu se poate prin decret de la Bruxelles, pentru că nu o să facem decât să creăm și mai multă uh, respingere decât avem deja oricum în regiuni ar trebui ca în uh, Comitetul Regiunilor să se înceapă la uh, nivelul regiunilor chiar și ar trebui eventual să organizăm ca parlamentele regionale să fie contactate, să primească studiul, să-l discute eventual în Parlament, să vadă cum poate fi pus în aplicare la nivelul uh, Parlamentului Național. Nu e vorba de introducerea unor puncte suplimentare, indicatori suplimentare în regulamentul general, pentru că nu cred că este o idee bună. Parlamentul și-a decis poziția și eu cred că ar trebui să facem acum o muncă de PR în regiuni pentru ca ceea ce regăsim în studiu să poată să fie preluat și să fie uh, apoi uh, introdus la nivelul regiunilor. Mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, merci. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult doamnei Crel că a trecut în revistă aceste principiile realității și cred că Parlamentul European, într-adevăr, trebuie să-și respecte obligațiunile care revin în această direcție. La ultimele negocieri, Parlamentul European uh, s-a luptat pentru condiționalitățile exante, tot așa cum Parlamentul European a luptat pentru principiile parteneriatului și Parlamentul European astăzi continuă să se lupte pentru o mai bună respectare a acestor principii. Pe de altă parte, este adevărat și studiul nostru arată tocmai acest lucru că există disparități între statele membre și între regiunile Europei. De la viitoarea comisară de resort, uh, ne așteptăm ca domnia sa să accentueze punerea în aplicare a acestor uh, principii. Viitorul comisar va fi și viitorul comisar pentru reformă. Eu văd uh, reformele în context progresist. Nu cred că vorbim doar de reforme structurale limitate strict la planul economic. Și atunci, în momentul acestor reforme, în momentul în care va deveni evident ce fel de sprijin va oferi Comisia Regiunilor, e, atunci va trebui să integrăm și această componentă a egalității de gen. Ne-ați spus lucruri extrem de interesante referitoare la potențialul extrem de ridicat care există în acest sens la nivelul fondului de coeziune, ce se poate face apoi și prin fondul de dezvoltare regională. Înțelegem și noi că avem încă multe lucruri de făcut, dar aș încheia prin a formula o întrebare care în același timp este și enunțarea unui paradox. Spuneați că există neliniști și că probabil uh, va fi posibil chiar un regres în viitor pe acest plan în anumite state și în anumite regiuni. În același timp, uh, uneori uh, ni se pare că această chestiune este prea des pomenită pe plan politic, are un avantaj nemeritat la nivelul dezbaterii publice în ansamblu. Sunt parlamentar de ceva vreme, acum 10 uh, ani și mai bine, foarte puțin se vorbea de egalitate de gen. Astăzi e o temă omniprezentă în toate statele, în toate regiunile. Apoi, atunci putem spune că într-adevăr există dificultăți materiale în aplicare, și la acest aspect, într-adevăr, vom fi atenți și va trebui să ne îndeplinim datorile care ne revin. Dar acum o să vă mulțumesc pentru prezentarea noastră, pentru studiul făcut, mulțumesc și colegilor pentru participarea la această dezbatere atât de fructoasă și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!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 Uh, Doamne director general Stat, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această după-amiază. Cu câteva săptămâni în urmă a, uh, s-a publicat raportul anual cu date statistice privind regiunile Europei. Am citit cu toții cu foarte mult interes și cu foarte multă atenție acest raport al noastră. Am considerat că este important ca și comisia noastră să aibă șansa de a vă asculta în această după-amiază. Vă urez încă o dată bun venit alături de noi și vă mulțumesc că ați acceptat invitația pe care v-am făcut-o. Datele statistice, după cum știți foarte bine, joacă un rol fundamental în evaluarea și cuantificarea impactului deciziilor politice la nivelul teritoriilor și regiunilor. Eurostatul uh, joacă acest, exercită această atribuție de colectare și centralizare și apoi publicare a datelor statistice privind Uniunea Europeană, preluând date naționale, regionale și subregionale. Ceea ce privește dimensiunea regională, aceste date statistice, le reamintesc colegilor, se centralizează pe baza nomenclaturii pe trei niveluri a unităților teritoriale, aceste statistici se numesc NOTS. Taxonomia a fost uh, abordată, adoptată în 2009 și a fost rafinată progresiv. Eurostatul de-a lungul timpului a amplificat paleta, a paleta datelor statistice, trecând mult dincolo pe stații bazate strict pe numărul de locuitori. Acum se centralizează și date privind unitățile teritoriale urbane de coastă, frontaliere, insulare și de munte. Informații care ne sunt de mare folos, informații care permit redactarea raportului privind coeziunea economică, socială și teritorială pe care Comisia Europeană trebuie să îl întocmească odată la trei ani și acest raport pe 2020 urmează să fie publicat curând. Doamnă Coțeva, vă rugăm să ne prezentați activitatea serviciului noastră și modul în care această activitate poate contribui la formularea de politici la nivel european. În același timp, vă rugăm să ne prezentați și în linii mari anuarul Eurostat pe 2009. O să vă ascultăm cu mare atenție. Am citit acest raport al dumneavoastră cu mare atenție și ca în fiecare an această lectură mi-a permis să înțeleg mai bine ce se întâmplă în Europa și mi-a permis să înțeleg mai bine ce putem face noi pe planul politicilor. Uh, Există aceste clivaje numerice care ne dau foarte mult de gândit. Datele statistice ne oferă practic o cartografie a situației, a distribuției regionale la nivel european cu disparitățile de rigoare și comisia noastră trebuie să se ocupe tocmai de reducerea acestor discrepanțe între regiuni. Înainte de a trece la dezbaterea propriu-zisă, Vă dau cuvântul pentru 15-20 de minute, apoi am să dau posibilitatea membrilor comisiei noastre să vină cu întrebări. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să trec la limba engleză. Am înțeles foarte bine ce mi-a spus în francez, dar eu am să vorbesc engleză. Eurostatul lucrează în principal cu limba engleză pentru că uh, Uh, centralizăm date și realizăm, compara- facem comparații statistice în date venind din toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat uh, să, să vă vorbesc astăzi, e o onoare deosebită pentru mine. Cum înțeleg eu rolul statisticilor? Ei bine, dacă datele statistice nu sunt utilizate, înseamnă că nu ne-am făcut treaba așa cum trebuie. E important, prin urmare, să facem astfel de prezentări în fața dumneavoastră, să vă arătăm ce facem, cu exemplul clar al raportului regional recent, dar situația este aplicabilă tuturor rapoartelor pe care le facem și pe această bază să avem un schimb de opinii cu dumneavoastră, mai ales accentuând uh, modul în care dumneavoastră doriți să utilizați aceste date, cum le-ați dori prezentate și așa mai departe. Am venit mai devreme la ședință și am ascultat cu mare atenție dezbaterea, dezbaterea de până acum uh, vorbeați despre modul în care se poate identifica uh, inegalitatea la nivel european, apoi chestiunile de gen și așa mai departe, lucruri extrem de familiare și pentru mine. Am să trec la prezentarea propriu-zisă, e pregătită de echipa noastră, Eurostatului. Vedeți că există foarte multe linkuri pe planșele eh, pe care o să le prezentăm. Eh, prin urmare, după aceea puteți să obțineți informații suplimentare și dacă aveți întrebări, ne puteți contacta direct. Am să încep prin a vă spune că, desigur, pe toate datele noastre publicate o să vedeți eh, logo-ul Eurostat și drapelul Uniunii Europene, dar important de știut despre Eurostat este că Eurostatul are, se bazează, stă pe doi piloni. Un pilon e la Comisia Europeană, pentru că noi suntem un departament al Comisiei Europene, ca și DG Regio, cu care cooperați îndeaproape dumneavoastră, însă al doilea pilon pe care se sprijină Eurostatul uh, sunt statele membre. Eurostatul nu generează date. Eurostatul lucrează în parteneriat cu birourile naționale de statistică din statele membre și lucrul e, e ușor de înțeles, pentru că vorbim de date guvernamentale, administrative, uh, toate acestea sunt colectate la nivel local, la nivel național. De aceea colaborăm cu birourile naționale de statistică din statele membre și ce prezentăm aici este rezultatul unui efort comun al tuturor statisticienilor din uh, Uniunea Europeană. Noi la Eurostat suntem doar 800 la număr, uh, în întreaga Europa sunt 50.000 de statisticieni care operează cu aceste date. Deci să nu uităm un rol important, deosebit de important, îl joc autoritățile naționale. Nu mai e nevoie să vă spunem de ce aceste date statistice sunt extrem de importante. Noi uh, prezentăm aici uh, diferitele utilizări ale datelor statistice de la politica de coeziune și când trebuie să le explic copiilor ce fac, uh, când nu sunt acasă și nu sunt acasă foarte mult, atunci copiii înțeleg foarte ușor atunci când le spun că pe baza datelor statistice ale Eurostatului, mai ales datele privind PIB-ul regional per capita, în termeni PPP, paritate putere de cumpărare, nu înțeleg ei conceptul ăsta, dar ei înțeleg că datele privind produsul intern brut, ne spun care regiuni sunt mai puțin dezvoltate, pentru că acolo PIB-ul este sub 75% din media europeană. Acesta a fost uh, punctul nostru de pornire pentru 2014-2022, să vedem cum a demarat politica de coeziune de altfel, a trebuit să se identifice zonele mai puțin dezvoltate pentru a se identifica populația țintă pentru aceste intervenții menite a reduce discrepanțele. Apoi, alți indicatori uh, pe baza cărora s-au formulat alte politici. Pentru fondul de coeziune, Venitul național brut, un alt indicator al performanțelor economice ale unui stat, a fost utilizat la rândul său și apoi au, există o serie de domenii tot mai importante și de aceea se modifică și necesarul de date pentru noi. Se vorbea de dezvoltarea regională, de agenda ur- de rurală, de uh, uh agenda urbană, uh, Uh, pilonul drepturilor sociale sunt componente noi care vin cu cerințele proprii în materie de date statistice și apoi dacă ar fi să trecem la contextul global UE și Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă, acestea sunt un alt cadru general în contextul căruia Eurostatul joacă un rol deosebit, generând un raport de monitorizare care arată uh, exact poziția în care se află Uniunea Europeană în raport cu dezideratele pentru 2030. La obiectivul 11, obiectivul 11 dintre obiectivele de dezvoltare durabilă se vorbește de dezvoltare regională. Domnule președinte, dumneavoastră practic ați sintetizat planșele mele când ați spus că toate statisticile regionale se bazează pe definiția conceptului de regiune. Avem această celebră abreviere NATS, NUTS, vine din franceză, e nomenclatura unităților teritoriale în scopuri statistice Uneori statisticienii ani întregi tot discută substanța unei definiții și am să vă dau un exemplu de dilemă care încă persistă în materie de definiție, chiar la nivel global. Deocamdată pot să vă spun că această clasificare este utilizabilă, stabilă. Fiecare stat uh, este divizat în trei tipuri de regiuni, 1, 2 și 3, 1 cea mai mare, 2 intermediară, 3 ultima. Acestea se bazează pe criterii strict de populație, demografice, NAți 1 între 3 și 7 milioane, și atunci, sigur, înțelegeți că anumite state ca Estonia, Letonia, Cipru, Luxemburg au o singură regiune, practic NATS 1 în termeni europeni NUTS 2, regiuni între 800 și 3 milioane de locuitori și NUTS 3 între 150 de mii și 800 de mii de locuitori. Nu trebuie să țineți minte cifrele, e important de știut că ă, aceste regiuni ă, permit formularea de politici care axate pe numărul de locuitori, pe populația vizată. Ce trebuie să știți dumneavoastră în legătură cu această clasificare în momentul în care utilizați datele propriu-zise? Ei bine, aceste regiuni corespund unor regiuni administrative, se începe de la nivelul inferior, not 3, și apoi pe măsură ce se trece spre nivel, nivelurile superioare, se adaugă și regiunile administrative. Acest demers este important pentru că nu doar în, într-un acest astfel de context nu prevalează dimensiunea strict populațională, ci aici intră în calcul și existența unui aparat administrativ distinct, pentru că acesta asigură punerea în aplicarea politicilor. Apoi, multe întrebări ne-au fost puse în legătură cu stabilitatea acestei clasificări, cât de, cât de des se schimbă clasificarea unei regiuni sau alteia. Regulamentul spune că nu se pot opera schimbări mai, mai frecvent decât o dată la 3 ani. Deci avem o stabilitate pe cel puțin 3 ani și la fiecare 3 ani întrebăm statele membre dacă s-a înregistrat vreo schimbare semnificativă provocată de dinamică demografică sau de reforme administrative și atunci statele membre trebuie să ne informeze legătură cu acest lucru. Noi verificăm dacă uh, uh, criteriile luate în calcul, dacă, se, dacă respectă logica acestei clasificări, coroborăm toate rapoartele din statele membre și generăm o versiune adusă la zi. Versiunea actuală vine, este din 2016. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că la finele lui 2016 s-a detaliat lista cu regiuni și odată ce am făcut acest lucru, statele au la dispoziție un an ca să se adapteze și încep să facă raportarea în funcție de aceste regiuni începând cu anul următor. Dar înseamnă că clasificarea NAS 2016 a structurat datele pe 2018. Iar uh, textul, raportul pe care l-ați văzut dumneavoastră, care centralizează datele statistice pentru regiunile europene, reflectă această nouă clasificare să nu vă așteptați la revoluții. Situația e relativ stabilă, sunt schimbări foarte mici de la un an la celălalt în regiunile Europei. Apoi, aici avem un alt aspect interesant. Planșa anterioară se referea la regiunile care coincid aproape cu regiunile administrative ale unui stat membru, însă noi luăm în calcul și prioritățile politice care nuanțează dimensiunea regională la nivel european. De exemplu, orașele. Populația urbană, ca pondere, crește permanent. Avem agenda urbană, prin urmare, este necesar să avem date regionale pentru zonele urbane, să, să definim foarte clar ce înseamnă un oraș, care e statutul navetiștilor care vin să lucreze în perimetrul urban, deci trebuie să definim nucleul urban și zona limitrofă, zona urbană funcțională în terminologia noastră. Uneori, terminologia statistică nu vă spune mare lucru, dar de aceea e, e important să avem explicații simple pentru toate aceste lucruri. Deci dacă la populația urbană adăugăm și zona din care vin navetiști, avem zona urbană funcțională, dacă alipim apoi și uh, unitățile administrative limitrofe, avem zona metropolitană sau regiunea metropolitană. O să vă dau exemplul orașului Milano. Pentru Milano avem 1.300.000 de locuitori în zona urbană propriu-zisă. Dacă adăugăm zona din care vin navetiștii, zona limitrofă, populația crește la 5 milioane, deci de 3 ori mai mare populația de acolo. Și dacă vrem să mergem mai departe și să ne uităm și la toate regiunile administrative limitrofe, de unde, vin, de unde cam jumătate din forța de muncă vine să lucreze în zona urbană, deci ajungem la un total de vreo 4 milioane doar acolo. Deci aceea e important să operăm cu acest concept de zonă metropolitană și de navetiști pentru că foarte multe politice depind de acest lucru, servicii, transporturi publice, infrastructură. Aceste date statistice care operează cu această tipologie ajung să joace un rol tot mai important. Tot așa avem și zonele rurale, definiția lor se bazează pe densitatea populației din zona respectivă, și pe ceea ce numim noi grilă populațională, dar acestea sunt termeni tehnici, nu vreau să intru în ei, vreau doar să vă spun că, în esență, încercăm să urmărim ce se întâmplă concret în teren și dacă uh, va trebui să facem ceva în anii ce vin, acest lucru va fi să completăm statisticile tradiționale bazate pe clasificarea NAX cu, NAX cu statistici bazate pe noua tipologie identificată pentru zonele de coastă, pentru zonele transfrontaliere, pentru zonele urbane, pentru zonele rurale, pentru că ai nevoie de date dacă vrei să faci politici. And now let's move to the... Acesta este contextul, acum să ne uităm la produse. Aici aveți aproape ca un meniu pentru ca să vedeți ceea ce putem să vă oferim noi în calitate de date. Sperăm că și prin acest schimb de opinii să putem să ne organizăm mai bine în urma sugestiilor dumneavoastră. Avem aici un yearbook, un fel de Biblie, de fapt. Eurostatul a produs trei uh, astfel de uh, cărți, să zicem, una Uniunea Europeană în lume, în comparație cu celelalte țări, Eurostat, apoi uh, yearbook Eurostat regional este al doilea. Acesta este cel mai dorit dintre toate nu numai pentru că avem un interes foarte mare, oamenii sunt foarte interesați de regiuni, sunt aproape de cetățeni, e important pentru politici, dar și pentru că dimensiunea regională există în diferite statistici și e foarte greu să mergem în diferite uh, locuri pe site-urile web. E mult mai convenabil să ai totul în același loc și să ai o analiză uh, alăturată pentru că altfel, dacă colectezi din mai multe puncte informația, e mult mai complicat. Publicația este și în versiune digitală și în versiune pe hârtie. Puteți să descărcați, de exemplu, capitol după capitol. Avem date regionale aici, în toate zonele. După cum vedeți aici, avem mai multe zone și ceea ce e important să înțelegem este că nivelul la care sunt publicate aceste date este nivelul NATS 2. Acesta este nivelul până la urmă cel mai căutat de către actorii politici la nivel uh, național, regional sau local. Dincolo de structura aceasta, în fiecare an noi ne concentrăm pe două teme care sunt dinamice. În fiecare an avem alte teme. În ediția de anul acesta am avut orașele europene și al doilea subiect, dezvoltarea economică și socială regională. E un subiect foarte larg, mie nu mi se pare foarte bun din cauza aceasta pentru că include prea multe, dar ideea în spatele capitolului 14 este să se identifice disparitățile, să se vadă variațiile între diferitele regiuni, să vedem ce s-a întâmplat în evoluție între diferitele regiuni. În uh, documentele anterioare vorbeam despre zonele rurale. Se analiza diferența față de acum câțiva ani, cum s-a schimbat viața celor care trăiesc în zonele rurale. Oamenii care trăiesc în aceste zone trec prin anumite tendințe, se pot vedea în anumite direcții de progres și acesta este și scopul subiectelor pe care le alegem, să fie un fel de uh, motor de gândire pentru toată lumea, pentru ca să ne orientăm pentru viitor ce politici sunt importante. Poate aici nu-i foarte ușor uh, să ne uităm, dar dacă ne uităm la cartea aceasta în versiunea electronică sau în cea pe hârtie, puteți vedea și hărți. Hărți care sunt foarte interesante. Am ales trei exemple în trei slide-uri consecutive. O să vă arăt însă numai unul în detaliu. Ce important este la hărți, în statisticile regionale, ele creează o istorie foarte ușor de povestit. Acest slide, de exemplu, este despre abandonul școlar uh, foarte precoce în funcție de regiuni, la nivel de NATS 2. Vedeți cu diferite culori regiunile. Poate că vă amintiți că unul din obiectivele uh, strategiei Europa 2020 a fost să se scadă numărul abandonurilor școlare uh, sub 10%. Acesta a fost pragul pe care ni l-am stabilit. Deci vorbim de elevi în vârste mici, elevi uh, și de școală primară. Apoi vedem cu albastru pe hartă regiunile care deja au atins obiectivul de sub 10% abandon școlar. Iar celelalte culori, oranj și roșu, sunt țările care nu au atins încă obiectivul de 10% minus vedeți foarte repede pe baza acestei hărți care sunt zonele, regiunile în care în continuare trebuie să se facă eforturi. Ceea ce se mai poate vedea de asemenea este că pe teritoriul unei țări vedeți diferite culori câteodată, ceea ce înseamnă că există zone în anumite țări unde lucrurile stau mai bine decât în alte zone. Cele mai mari variațiuni le vedeți în Ungaria aici. Vedeți toate culorile într-o singură țară în Ungaria, Bulgaria, de asemenea, un exemplu unde zona capitalei a ajuns la obiectiv, dar restul țării este în urmă. Următorul punct. Vă spuneam că sunt trei exemple care sunt uh, la fel construite. Aici avem uh, PIB-ul, nu, produsul național uh, brut, îmi cer scuze, Vedeți aici în Europa care sunt țările care au uh, un nivel uh, peste media europeană cu albastru, apoi regiunile care sunt în urmă în ceea ce privește și uh, PIB-ul și vedem aici anumite tendințe în anumite țări în care în jurul capitalei se poate concentra toată puterea economică, cum ar fi cazul Bratislava sau în Polonia, Varșovia, vedeți puncte albastre în aceste țări. Și noi, în statistica regională, numim acest lucru un, o dezvoltare monocentrică, unde avem capitala care uh, acolo uh, unde este toată dezvoltarea economică și apoi avem țări policentrice în care nu neapărat în jurul uh, capitalei avem cel mai mare PIB, Germania e un exemplu tipic, dar și Italia. Aceste două cazuri diferite presupun, bineînțeles, o altă abordare politică și alte politici până la urmă. Și un ultim exemplu, tot din ierbucul nostru cu hărți, avem rata ocupării. Vedeți din nou pe hartă care sunt regiunile care au atins obiectivul Uniunii Europene 2020, care este 75% rata de ocupare. Iar aici uh, am vrut să vă menționez că atunci când revin de aici mă voi adresa echipei mele și voi spune că avem nevoie de o hartă la fel ca aceasta pentru ocuparea pe genuri. Trebuie să vedem care este rata de ocupare la femei față de rata de ocupare la bărbați și de asemenea rata de ocupare în funcție de studii. Deci mă bucur foarte mult că am putut să avem ocazia să discutăm despre acest subiect pentru că mi-a venit această idee. Cam atât despre bu- acest Regional Book sau Yearbook. Înainte să vă vorbesc despre alte produse statistice, aș vrea să folosesc ocazia. Poate, de fapt, haideți să vă povestesc despre aceasta la sfârșit. Da, prefer să vă vorbesc despre aceasta la sfârșit, iertați-mă. Haideți să începem însă cu celelalte instrumente de comunicare, dincolo de ierbucul statistic regional – dacă doriți să aveți mai multe produse care ar putea să vă ajute în general în munca dumneavoastră, punctul de intrare este site-ul Eurostat, unde, de exemplu, dacă bateți pe Google Eurostat, regiuni și orașe, sper că funcționează, eu n-am încercat acasă, dar vă recomand să bateți așa. Dacă bateți pe Google, deci Eurostat, regiuni și orașe, veți ajunge la pagina noastră um, unde veți avea diferite produse în legătură cu regiuni și orașe, care toate pot fi accesate de la acest punct de plecare de pe site. Vreau să vă vorbesc despre trei dintre ele care mi se pare că ar putea fi foarte utile. Cred că acesta este cel mai util instrument pe care dumneavoastră ați putea să-l folosiți în munca dumneavoastră cotidiană. Se numește My Region, regiunea mea. Avantajul e că funcționează pe iPhone, funcționează și pe varianta online și puteți să vă alegeți regiunea dumneavoastră care deci se leagă strict de munca dumneavoastră din țara din care veniți. Iar apoi urmăriți acolo, selectați indicatorii și automat aveți grafice, aveți diferite cifre care compară regiunea dumneavoastră cu restul Europei, cu restul lumii chiar sunt indicatori foarte folosiți de către toată lumea, deci noi am inclus acești indicatori pentru că foarte mulți ne-au dat feedback că au nevoie de aceste informații. Cu siguranță lista noastră însă nu este completă și deci e foarte important să obținem un feedback pentru că avem foarte mulți indicatori. Ideea este însă să nu vă bombardăm cu mii de indicatori, ci să aveți acces la acei indicatori pe care de fapt îi folosiți foarte des. Când, de exemplu, mergeți în delegație sau vorbiți în fața circumscripției dumneavoastră, când discutați despre un subiect, să puteți avea cifre concrete. Când vă pregătiți un discurs sau aveți o intervenție undeva, puteți pe iPhone să intrați pe această pagină sau pe aplicație, selectați regiunea și după aceea aveți cele mai importante cifre care vă trebuie în momentul respectiv. Apoi altceva, regiuni și orașe ilustrate, o altă posibilitate, deci o altă ilustrare, să zicem. Cea dinainte se concentra pe o regiune. Aici se compară regiunea cu restul și acolo se compara regiunea cu restul lumii. Aici însă avem toate regiunile. Deci aici ce e important e selectarea indicatorilor. Aici aceasta contează mai mult. După ce selectați practic tema și indicatorii, veți primi informații despre toate regiunile despre tema respectivă și veți putea vedea și un grafic pe care îl vedeți aici pe dreapta, cred că se vede foarte prost de la distanță, dar și o hartă și după aceea puteți să trageți concluzii în funcție de informațiile pe care le primiți despre tema respectivă. Puteți face și download cu acea hartă sau cu graficele, le puteți uh, descărca Cred că mai degrabă cei care lucrează în cabinetul dumneavoastră pot să folosească aceste statistici, pentru că până la urmă e vorba de un fel de a prezenta informația care stimulează o analiză mai uh, profundă. Și nu puteți vedea, dar la uh, în josul paginii aveți un fel de cronologie și dacă dați click pe acea cronologie, vedeți evoluția indicatorilor în timp. Deci e vorba de un grafic dinamic și vedeți cum se schimbă harta în timp, uh, puteți să vedeți culorile care se schimbă și aceasta ar stimula, de asemenea, zic eu, o analiză mai profundă când aveți nevoie de ea pe un subiect. Un al treilea produs pe care vreau să vi-l prezint se numește Atlasul Statistic. E vorba de un titlu foarte grăitor, e vorba de o colecție de hărți, până la urmă asta este un atlas. Este vorba de o colecție de toate, de, a tuturor hărților pe care le folosim în uh, ierbucul regional. Mergeți și alegeți o hartă pe o tipologie, pe o regiune, pe un indicator anume care vă interesează și puteți să descărcați imediat o hartă și puteți apoi integra în tot ce aveți nevoie harta respectivă. Am încercat de curând, în ultimii 2-3 ani, să facilităm munca utilizatorilor noștri pentru că am primit multe plângeri, mai ales din partea Parlamentului European de altfel și sunt absolut de acord cu plângerile pe care le-am primit, spunând că e foarte bună pagina noastră pentru profesioniști, dar e cam opacă pentru cei care nu sunt obișnuiți să lucreze cu date în fiecare zi. De aceea, unul din obiectivele noastre principale a fost tocmai să îmbunătățim accesul la date și de aceea am dezvoltat aceste tutoriale de câteva minute fiecare, exemple despre cum se poate folosi site-ul. Vedeți aici pe pagina mm, chiar regiuni și orașe, puteți să ascultați întâi tutorialul, câteva minute vi se explică cum puteți folosi pagina și cum puteți accesa datele Eurostat. Și dincolo de aceasta, dacă suntem mai moderni, mm, putem totuși să folosim și căile tradiționale. Studiile au arătat că newsletter-urile și pur și simplu publicitatea simplă prin care uh, dai broșuri uh, publicului care se interesează de produsele noastre, încă mai funcționează. Și de aceea, acum două săptămâni, am lansat newsletter, serviciul de newsletter uh, al uh, Eurostat. Am început în, la începutul lui octombrie unde am început să informăm pe utilizatorii noștri care sunt ultimele produse pe care le avem de oferit și am produs și anumite statistici foarte interesante, hărți interesante și am încercat să creăm o competiție care este harta lunii, care este statistica lunii. Avem un serviciu de, uh, pe care puteți să vă înscrieți și primiți un newsletter. Pe pagina noastră vă puteți înscrie pentru ca să-l primiți. Suntem foarte activi și pe rețelele sociale. Am dezvoltat următoarele elemente în ultimii ani. Noi considerăm că rețelele sociale sunt locul în care tinerii mai ales uh, caută informații, ei vor statistici simple și ne-am dat seama că am plasat pe rețelele sociale de obicei în engleză graficele de bază, care sunt foarte ușor de tradus în toate cele 24 de limbi. Avem un parteneriat cu Comisia Europeană, cu reprezentanța Comisiei Europene din fiecare stat membru și ei sunt foarte bucuroși să primească astfel de grafice simple pe care le traduc foarte ușor în limba țării. Și acesta e alt subiect, dar am constatat că dacă vrei să ajungi la oameni, trebuie să le folosești limba maternă. Este o parte din ceea ce noi avem ca plan să reducem distanța dintre cetățeni și noi, să vorbim cu cetățenii în limba lor maternă. Așa îi putem atrage cel mai mult. Avem de aceea nevoie de parteneriate naționale, cum sunt cele cu reprezentanța Comisiei Europene. Dacă aveți nevoie de ajutor uh, suplimentar, avem desigur și uh, sistemul nostru de susținere instituțională. Puteți scrie un e-mail la adresa de aici și acolo aveți un contact personal. Avem însă și un birou uh, de la Bruxelles care este în, uh, este o antenă, pentru că Eurostatul e la Luxemburg, dar noi încercăm să vă stăm la dispoziție și ad hoc în, uh, într-un, într-o antenă care poate să vă facă analize de date. La finalul prezentării aveți aici mai multe linkuri la toate produsele pe care vi le-am descris, iar acum, la finalul final al prezentării mele, aș dori să revin la slide-ul pe care colegii mei uh, l-au pus deoparte, așa numitul outlook, să vedem ce se întâmplă pe viitor. Ce ne aduce viitorul? Statisticile regionale vor fi din ce în ce mai importante, e evident. Care e provocarea noastră și unde credem noi că vom putea să obținem susținerea dumneavoastră? Dacă vrem să analizăm mai în profunzime, în zone mici, în detaliu, unde ne trebuie o defalcare pe gen, pe a, vârstă, pe grupuri mici, avem anumite limite de care ne lovim atunci când folosim instrumentele statistice foarte clasice, cum ar fi eșantioanele, grupurile și e foarte scump. Dar suntem foarte norocoși că tehnologiile moderne ne oferă o cale uh, modernă și anume geocoding, adică ca și coordonatele pe care le avem, de exemplu, de geolocalizare. Ce încercăm să facem noi în statistici este să avem o geolocalizare a fiecărei clădiri, a fiecarei persoane care stă, locuiește în clădirea respectivă, de exemplu. E foarte important pentru că odată ce avem coordonatele, așa numite geocoordinate, putem să definim un teritoriu, putem defini un cartier, putem defini o regiune de-a lungul Dunării, de exemplu, E foarte important pentru dezastrele naturale, de exemplu, pentru ajutoarele de intervenție rapidă la ajutorul umanitar, de exemplu. Important însă și pentru mai multe politici. Deci ambiția noastră mare e asta, ca în următorii 5 ani să încercăm să oferim mai multe statistici detaliate regionale folosind informații geografice cu, combinate cu informații statistice avem uh, o recensământ uh, de populație care va fi făcut în Uniunea Europeană în toate statele membre în 2021. Este prevăzut deja, este cea mai mare operațiune statistică pe care o vom avea și care ne va oferi foarte multe informații detaliate, sperăm noi, bazate exact pe aceste coordonate geospațiale, dar și combinate cu informații statistice. Colaborăm foarte bine cu colegii de la DigiRegio, de la Comisie, care ne-au susținut în acest proiect de viitor dar avem nevoie și de o colaborare cu agențiile uh, de cartografiere care ne ajută în proiectul acesta de geolocalizare, dar și cu autoritățile statistice naționale și avem nevoie de oameni care să fie vocali, cum sunteți dumneavoastră, și care să spună că au nevoie de astfel de informații, pentru că numai dacă există o cerere din partea utilizatorilor putem justifica proiecte în acest fel. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper ca să fi fost util pentru munca dumneavoastră, dar sunt foarte bucuroasă să vă ascult acum, pentru că e vorba de o muncă dinamică. Noi ne adaptăm și ajustăm ceea ce facem în funcție de nevoile pe care ni le exprimați dumneavoastră și o astfel de ocazie e perfectă pentru noi, pentru ca să ținem cont de nevoile dumneavoastră și vă mulțumesc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamnă Coțeva, pentru această prezentare pedagogică. Acum uh, dăm uh, drumul discuției. Începem cu domnul Mori Pehanen. Thank you very much, uh, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă director general. M-ați încurajat să-mi folosesc uh, limba maternă. Este finlandeza. Dacă îmi permite domnule președinte, voi vorbi finlandeză. Vielä kerran kiitoksia mielenkiintoista esitelmästä. Mulțumesc încă o dată. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea deosebit de interesantă. Ați prezentat foarte clar sistemul de statistici regional, cum s-a construit și ce informații furnizează. Aș dori să știu câteva chestiuni mai specifice, și anume dacă aveți elemente temporale pentru indicatorii care arată evoluțiile regionale. În publicația dumneavoastră figurează statistici foarte interesante care ilustrează un instantaneu, un moment în timp. Vreau să vă întreb dacă aveți și o cronologie, o secvență temporală care să arate o evoluție. sau succesul uh, în politicii de coeziune. Aveți așadar și indicatori cronologici pentru regiunile NATS 3. Doamna director general, să vă spun de ce ne-ar trebui și o astfel de cronologie pentru NATS 3. Vrem să vedem, sigur, dezvoltarea regională în Uniunea Europeană și constatăm că sunt situații în care o țară întreagă se află în aceeași regiune NAț. Dar, dacă ne uităm la venitul brut, putem să vedem că există tendințe diferite. Um, sunt cifre nominale și putem să vedem comparații cu dezvoltarea regională medie în uh, Europa. Și, în plus, regiunile nat 3 din afara cercului uh, poate că uneori uh, sunt uh, stabile, ba uneori au înregistrat scăderi, și acestea se văd și vis-a-vis -vis de media europeană. Deci există niște blocaje în aceste zone. Vreau să vă întreb dacă aveți astfel de um, informații cronologice care să ne permită să avem o perspectivă mai detaliată, mai granulară cu privire la modul în care se cheltuiesc fondurile din politica de coeziune, pentru că nu știm neapărat cât de eficienți au fost pentru fiecare regiune. we are discussing how I should reply. <laughs> Mă gândeam acum cum să, când să răspund, dacă acum sau mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult pentru o întrebare foarte bună. Sunt uh, două elemente pe care aș dori să le descriu și care uh, au fost menționate în uh, întrebarea noastră. Aceste serii temporale. Dezavantajul cu astfel de publicații pe hârtie este, că nu putem să facem reprezentări tridimensionale, pentru că publicăm pe un an diferitele aspecte legate de regiuni. De aceea trebuie să trecem în sectorul digital, în care să putem să selectăm o regiune și să construim o cronologie. Sigur că avem și astfel astfel de date. Dar uh, întrebarea este la ce nivel și cu ce indicatori. După cum spuneam, nivelul cel mai utilizat, uh, unde sunt disponibile cele mai multe date, mai ales pentru indicatorii economici pe care ați menționat, este NATS 2. Pentru nivelul NATS 3, cum să vă spun, este, să spunem, viitoarea țintă, pentru că trebuie să vă spun că nu avem toți indicatorii la nivelul NATS 3. Dar dacă e să ne uităm la o serie temporală, o cronologie, aceasta se poate vedea pentru nivelul NATS 2 și uh, puteți să intrați uh, în baza de date Eurostat pentru a obține aceste date. Apoi, un alt aspect uh, din întrebarea dumneavoastră, ați menționat dacă avem indicatori cu privire la succesul politicilor. Este un aspect foarte important. S-a menționat și în discuția anterioară. Ce fel de indicatori am putea să creăm care să uh, poată să mă, măsoare uh, progresele, succesul este o dezbatere pe care o avem și cu Curtea de Conturi. Și știu că aveți mâine un, o invitat de acolo. Cum să măsurăm performanța? Pentru că noi producem um, indicatorii, colectăm informațiile, dar trebuie să aibă loc și o discuție, una solidă cu experții care să um, se pronunțe cu privire la politica de coeziune și evaluarea. Noi putem să participăm, dar noi nu putem să luăm o decizie Uh, pe ce să ne concentrăm pe o monitorizare și care ar fi impactul sau tipurile de impact pe care ar putea să le evaluăm sau care ar fi legătura între anumite tipuri de intervenții și consecințele ce se întrevăd. Sigur că putem să facem ceva în acest sens, dar noi mereu spunem, fiți proactiv, discutați cu factorii de politici, cu experții și apoi să ne spuneți ce vreți să măsurăm. Și atunci noi putem să vă fim de folos, să vă spunem cum să măsurăm anumite tipuri de indicatori. Nu m-am referit la acest lucru în prezentarea mea uh, dar um, uh, Eurostat uh, joacă un rol important și în monitorizarea unor astfel de indicatori. Este un moment foarte bun în timp să adresăm astfel de întrebări înainte de următorul CFM și în următoarea politică de coeziune, pentru că trebuie să ne organizăm încă de la început mașinăria împreună cu statele membre ca să colectăm datele necesare și după aceea să le punem și într-un format care să uh, vă permite să faceți o evaluare a impactului politicilor. Mulțumesc! Bun, Thank you. Foarte bine, spuneți chiar. Uh, mâine vom avea un invitat uh, din partea Curții de Conturi și tocmai când pregăteam uh, această uh, intervenție, uh, ne gândeam tocmai la criteriile pentru a, evolua, a evalua performanța politicii um, de coeziune. Este un subiect unde trebuie să mergem, uh, să fim și foarte prudenți. Domnul Alessandro Panza acum. Sì, grazie, buon pomeriggio. Eh, grazie dottoressa Cozzeva. Mulțumesc foarte mult, doamnei Coțeva, și bună ziua. Pentru, mulțumesc pentru această explicație despre un instrument care e foarte util pentru noi toți deputații. Mulțumesc și pentru exemplul din Milano, un oraș în care eu trăiesc și chiar văd exact în ceea ce ați explicat dumneavoastră ce se întâmplă, partea urbană și partea din spate suburbia, partea rurală din jur. Într-adevăr, e o situație foarte complexă. Întrebarea mea e următoarea. În distribuția teritorială, în ceea ce privește aspectele teritoriale, adică zonele urbane până la zonele costiere, lipsește pentru că nu vorbesc aici de comparații, pentru că comparațiile face Eurostatul, Comisia, Parlamentul, dar lipsește aspectul de munte, zone muntoase. Îmi pare rău, pun o întrebare poate pe care colegii din această comisie au mai auzit-o și poate au mai dezbătut problema aceasta. Eu sunt la primul meu mandat însă, dar eu vin dintr-o zonă de munte unde apare foarte mult tema aceasta, bineînțeles. Vă întreb, de ce nu se ține cont, de exemplu, de verticalitate? Pentru că în Italia sunt trei provincii care sunt uh, Bellona, Sondrio și care, de, încă una, care sunt provincii cu specificități mun- muntoase, pentru că au caracteristici pe verticală și deci nu pot fi comparate cu zonele rurale clasice. Ele nu pot pur și simplu din cauza aspectelor geografice să fie comparate cu, de exemplu, zonele rurale franceze sau cu pășunile germane. Sunt foarte diferite, cu problematici diferite și cu exigențe diferite până la urmă și mă întreb și pentru perioada următoare de programare de ce nu se ține cont mai mult de acest lucru, pentru că văd că în perioada aceasta se merge către specificitate, către o geolocalizare mult mai atentă, o culegere a datelor mult mai precisă. De ce nu se va ține cont sau poate se va ține cont de această specificitate, pentru că mai ales Italia are într-adevăr tot arcul alpin pe teritoriul său, are deci o specificitate muntoasă foarte clară și Austria cred că e în aceeași situație și toate țările care au alpi Uh, Elveția ar fi fost de asemenea în această situație care e preponderent o zonă muntoasă, dar sunt și alpii francezi care intră în aceeași zonă și, Alp- și Pireneii care sunt într-o situație similară. Deci vreau să vă întreb dacă în următoarea perioadă de programare există posibilitatea de a ține cont de această specificitate a zonelor rurale care sunt într-adevăr rurale, dar care sunt zone rurale muntoase. Mulțumesc! Thank you very much for this question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Mă bucur că am ales așa din întâmplare uh, acest exemplu cu Milanul. Um, sigur, eu nu sunt um, expert în cine să uh, evalueze dacă aceste regiuni uh, de munte merită să reprezinte un obiect specific sau special al politicilor de intervenție dar uh, vreau să vă răspund uh, din punct de vedere strict uh, statistic. Este un exemplu ex- excelent pentru care trebuie să um, ne încadrăm în normele foarte clare ale statisticii. Din punct de vedere istoric, statistica a depins de posibilitatea de colectare a datelor și sigur colectarea de date depinde și de structurile administrative. Deci, într-o oarecare măsură, atunci când formăm regiunile și din punct de vedere istoric avem clasificarea NAT, mereu am început de la entitățile administrative care să poată să colecteze datele. Primăria sau, mă rog, o, o o administrație mai mare regională, statul, Uniunea Europeană, mereu mergem pe structura administrativă, pentru că nu aveam altfel posibilitatea de a colecta date. Dar dacă am avea aspectele geospațiale, pentru noi, ca statisticieni, ar fi foarte important să avem această bază după care să avem uh, uh, diferite tipuri de codare care să ne permită să facem o grupare și să punem limitele sau granițele unde vrem. Noi asta sperăm, să putem să venim cu o astfel de flexibilitate pentru anumite regiuni, astfel încât să avem o bază de informații pentru a hotărâ ulterior Uh, aspectele politice, economice și așa mai departe și să hotărăști ce fel de regiuni să iei în considerare. Asta e important. De aceea, când ai uh, recensământul uh, populației și ai niște caracteristici de bază ale oamenilor, aceste informații, dacă sunt corect codate, poți să le împarți după aceea în orice fel dorești și poți să le grupezi cum vrei. De aceea, aceasta este ambiția noastră tehnică, să venim cu niște informații de bază care după aceea să ne permită să avem discuții pe politici și mai departe. Merci beaucoup, Andrei Novakov. Mulțumesc, Andrei Novakov. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamne v aș dori în primul rând să vă felicit pentru prezentare și pentru munca dumneavoastră până acum. Trebuie să vă spun că sunt impresionat și spunând acesta trebuie să mărturisesc că prelegerile pe statistică la universitate nu erau chiar preferatele mele, dar cu aceasta văd că ați creat un document foarte bun și am o întrebare foarte simplă pentru începutul discuției noastre. Putem să primim și noi acest uh, anuar? Uh, într-o formă sau alta, pe hârtie sau uh, în format electronic? Răspunsul este simplu. Da, am venit cu câteva exemplare. Astăzi poate nu sunt uh, destule, dar vă putem da și mai multe și sigur digital vă dăm linkul pe, de pe care puteți să-l descărcați. Perfect, mulțumesc! Trăim în vremuri în care informațiile reprezintă bunul cel mai de preț, de departe, vremuri în care fake news, știrile false abundă și ne trebuie în acest context o bază științifică în care să ne punem încrederea, pe baza căreia să uh, ne luăm deciziile. Hotărârea dumneavoastră de a vă implica pe uh, social media, pe Facebook și pe Twitter cu niște cifre, statistici simple, cu ilustrații pe care toată lumea să le poată înțelege, Inițiativa noastră e grozavă. Nu există alt cuvânt. E grozavă. Așa că vă încurajez să mergeți mai departe în această direcție. Însă că cred că direcția, că relația noastră, adică Parlament, Eurostat, poate să se dezvolte și mai mult. Trebuie să primim input, contribuții de la dumneavoastră periodic ca să ne pregătim pentru dezbaterile noastre și pentru documentele viitoare, viitoare la poartă și mai departe. Cred că reprezentați uh, una dintre cele mai mari agenții de statistică din lume. Așa că cred că noi putem să profităm de pe urma acestui fapt și să găsim o modalitate, mai ales în Comisia noastră pentru dezvoltare regională, pentru că noi lucrăm zi de zi cu aceste date, familii, orașe, uh, sate, nivelul NOT 3, uh, um, politicile de coeziune care afectează practic toate aspectele um, vieții oamenilor. Și cred că noi aici ar trebui să găsim o modalitate și mai bună de a ne dezvolta cooperarea și cred că cu un director ca dumneavoastră putem să realizăm acest lucru destul de repede și de bine. Mulțumesc foarte mult! Oui. Andrei, euh, Novak. Andrei Novakov. Are perfect dreptate. De altfel, acesta este și motivul pentru care am dorit ca în această după-amiază să avem această audiere. Este adevărat că trebuie să ne consolidăm la maxim cooperarea între Comisia noastră Regii și Eurostat, pentru că dacă statisticile nu ne spun totul, totuși ne spun multe uh, despre politica noastră regională. Și sunt puține politici, uh, în realitate, care să fie atât de strâns legate de statistici. Pentru că politica noastră se bazează pe categorii de regiuni care ele însele sunt legate de datele statistice și datele statistice pe care le produce și evoluția lor pot să aibă consecințe însemnate asupra uh, am, diferitelor uh, chestiuni care sunt legate de uh, nucleul uh, politicii regionale. Așa că datele pe care le pro- produceți au consecințe concrete. De aceea, bineînțeles, Eurostat reprezintă un partener foarte important pentru, partener, pentru Parlamentul European și pentru Comisia noastră Regii cu precădere și sunteți agenția printre primele care este audiată de comisia noastră în noua legislatură, dar vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Novakov. Dați-mi voie să vă spun încă o dată. E o intervenție minunată, pentru că prezentarea mea s-a concentrat pe ce vă interesează pe dumneavoastră, însă rolul pe care poate să-l joace Eurostat împreună cu ceilalți parteneri în uh, lupta împotriva fake news este uh, o cooperare care mi-e foarte dragă și noi am început să o facem plecând de la mai multe premise. În primul rând, faptul că avem nevoie de un parteneriat în acest sens și rolul nostru este acela de a furniza date care sunt de folos pentru fact-checkers și care verifică um, adevărul în spatele datelor, pentru presă de asemenea, pentru membrii Parlamentului, care să folosească aceste date ca un punct de referință atunci când comunicați cu restul lumii. Am început în timpul campaniei pentru alegerile europene am început un uh, parteneriat cu mai mulți fact checkers. Am uh, furnizat un serviciu special pentru uh, aceste persoane care verifică adevărul din spatele unor știri. Le-am oferit un sprijin special le-am venit uh, în ajutor cu niște date care să îi ajute să urmărească dezbaterile legate de alegerile parlamentare. Și apoi, acum câteva luni, am uh, demarat o cooperare specială cu departamentul dumneavoastră pentru cercetare, care are un rol foarte important în furnizarea anumitor date și informații și asta îmi dă ideea că poate ar trebui să extindem cooperarea și cu departamentul de comunicare al Parlamentului, pentru că nimic nu mai puternic nimic decât să preiei, să dai mai departe tweet-urile noi sau datele noastre într-o manieră simplă care mm, cred că ne-ar ajuta. Uh, și noi am putea eventual să mm, uh, mm, uh, discutăm cu departamentul nostru de comunicare să facă și o traducere în diferite limbi naționale deci noi suntem convinși că nu putem să luăm de-a gata faptul că oamenii se vor duce pe site-ul Eurostat ca să găsească date. Și aici trebuie să ne jucăm rolul. Și uh, îmi voi permite o glumă sau să spuneți că e visul meu personal. Călătoresc mult și statisticile au multe um, uh, întâlniri internaționale pentru a fi cam, uh, comparabile și vorbesc cu șoferi de taxi și când vin în Europa undeva și șoferul de taxi mă întreabă cu ce vă ocupați. Spun, lucrez la Eurostat. După care persoana îmi spune, a, păi trenurile dumneavoastră mereu întârzie. Com- încurcă Eurostat și Eurostar care este uh, parte din rețeaua europeană a trenurilor și le spun colegilor mei, este că visul meu ca director general, atunci când mă urc într-un taxi și spun că lucrez la Eurostat, să-mi spună uh, da, ieri uh, am uh, văzut pe Facebook niște date cu privire la inegalitatea de gen sau diferențe de salarizare între Uh, femei și bărbați și uh, să nu-mi spună neapărat uh, cât întârzie trenurile dintr-un stat sau altul. Iată un exemplu foarte simplu care arată că dacă vrei să fii punct de referință pentru date în Europa, trebuie în fiecare zi să facem eforturi și sunt foarte dispusă să discutăm împreună cum să cooperăm în acest sens, pentru că avem o misiune comună, anume aceea democrației și a modului în care să o sprijinim. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult. Domnul Buda are cuvântul. Președinte, evident că subscriu și eu la ceea ce au spus colegii mei uh, legat de importanța acestor date pe care dumneavoastră ne le furnizați. De altfel, vreau să vă spun că de-a lungul timpului, fără datele furnizate de dumneavoastră, ne-ar fi fost foarte greu să apărăm inclusiv politica de coeziune atunci când se punea în discuție um, importanța acesteia pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea Uniunii um, Europene. Uh, Doamna director, eu vin dintr-o țară uh, din România unde avem un fenomen uh, migraționist extrem de, de puternic și dimineața cu studenții mei uh, constatam din păcate că avem mai multe nașteri de copii ai românilor în afara granițelor Uniunii Europene comparativ cu România, tocmai pentru că discutăm de un fenomen al migrației foarte mare, în speță peste 4,5 milioane de cetățeni români sunt în afara granițelor României. Sigur că aici putem să discutăm într-un context mai larg despre eficiența politicilor de coeziune, în ce măsură acestea sunt uh, suficient de eficiente, oare ce, cu ce trebuie să dublăm aceste măsuri până la urmă, pentru că se pare că ele nu sunt suficient de eficiente, uh, pentru a păstra mai departe populația în regiunea uh, în care aparține. Uh, și aici sigur că mergem la ceea ce înseamnă nevoia de a crea locuri de muncă. Locuri de muncă, spun eu, și trebuie să ne învățăm să introducem cât mai mult această chestiune, locuri de muncă bine plătite pentru că altfel um, vedem că oamenii, uh, oamenii pleacă. Și din nefericire avem acest fenomen uh, pregnant nu doar în România, ci în statele din estul Europei, când oameni care se pregătesc la universitate pe diverse paliere uh, profesionale um, pleacă la 25-30 de ani și statele respective se confruntă cu o problemă reală a lipsei forței de muncă. Din nefericire, în momentul de față, în România avem foarte multe proiecte, inclusiv pe fonduri europene, care nu pot să fie derulate din cauza faptului că nu există o forță de muncă um, calificată sau necalificată în diverse domenii. Și de aceea aș vrea să vă întreb dacă ați evaluat și analizat această chestiune a fenomenului migraționist din statele din estul Europei către vest. De altfel, eu am și depus un proiect, uh, un raport din proprie inițiativă pentru a dezbate acest subiect în cadrul Comisiei uh, Agri, pentru că mi se pare extrem de important și în uh, Comitetul Regiunilor se dezbate Uh, acest aspect. Deci dacă ați evaluat această chestiune, mai mult mergem și pe ceea ce înseamnă o splitare pe uh, femei și pe bărbați, pentru că este extrem de important că discutăm de un fenomen a migrației uh, femeilor din aceste zone, în alte zone, pentru că aici discutăm de ceea ce înseamnă faptul că rămân copii în aceste state fără o creștere și educare suficientă și adecvată pentru ca ei mai târziu să poată să devină un produs al societății sau uh, un, uh, mă rog, un element care să ajută la dezvoltarea societății. Iată deci că sunt elemente pe care noi le avem nevoie să le, să le cunoaștem. Uh, în România, de 30 de minute, avem un nou guvern și mă interesează în ce măsură putem să ne adaptăm politicile uh, de așa manieră încât să putem să fim eficienți, astfel încât fondurile europene, pe de-o parte, să fie eficiente, pe de altă parte, să vedem oare cum putem să dublăm aceste politici repet pentru a putea să ne ținem cetățenii în uh, regiunile noastre și evident uh, până la urmă să putem contribui deopotrivă da, la ceea ce înseamnă dezvoltarea uniunii europene. mulțumesc. Mulțumim foarte mult. O altă sarcină importantă și provocatoare pentru noi în același timp. Eu am condus și Biroul Național de Statistică din, din țara mea maternă, acum fac același lucru de la nivel european și am lucrat și în mediul universitar. Am, am, am predat la universitate și am făcut cercetare. Uh, pot să vă spun în acest context că migrația e greu de cuantificat e foarte greu să ai date complete dacă te bazezi doar pe surse naționale. Dacă operezi la nivel regional, e și mai greu, pentru că efectele sunt mai marcate, dar în același timp mai greu de cuantificat și atunci ne confruntăm cu o provocare majoră pe acest plan. Pentru că, încă o dată, abordările statistice tradiționale nu ne mai ajută. Metoda tradițională se bazează pe date naționalizate, naționale centralizate, dar acum, cu această nouă dinamică demografică, dacă vrem să avem un tablou de ansamblu, avem nevoie să facem schimb de date statistice între statele uh, vizate. E știut foarte bine că România, Bulgaria, uh, statele baltice, de asemenea, pierd populații, au cea mai mare diasporă în Spania, Italia, Regatul Unit. Asta înseamnă că trebuie să schimbăm și noi metodologia și să ne bazăm pe un schimb de informații statistice între birourile naționale de statistică din statele implicate. E foarte greu să facem acest lucru pentru că sunt chestiuni de intimitate personală, de confidențialitate, dar uneori nu ai nevoie de date individuale, uneori și cifrele brute sunt, sunt suficiente. Să ai doar defalcarea pe gen, pe nivel de educație și ar fi suficient ca să ne ofere un tablou mai, mai relevant al fenomenului migraționist. Însă suntem datori să generăm un tablou complet. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și nu-l avem acum. Și noi cooperăm cu statele membre. Știu că Biroul Național de Statistică din, din România și o să merg la București în ianuarie pentru că acolo se intenționează demararea unui nou proiect cu tehnici novatoare menite a cuantifica mai precis fenomenul migraționist. Lucrăm aici în cooperare cu Uniunea Europeană și cu Banca Mondială și se vizează implicarea statelor afectate în principal de acest fenomen, statele din Europa de Est. Sper prin urmare că vom putea face progrese în acest sens, însă nu e ușor uh, în lipsa unui schimb de informații între statele membre ale Uniunii Europene. Vorbim de schimbul de date fiscale, se discută multe regulamente la nivelul Parlamentului, însă statist, datele statistice, pentru că nu sunt o temă atât de delicată ca și datele fiscale, uh, mai scapă sub radar, dar dificultățile sunt aceleași și tot așa avem și noi nevoie de un schimb de informații între statele membre dacă vrem să avem un tablou de ansamblu uh, comprehensiv în legătură cu fenomenul migrației. Mulțumim foarte mult pentru răspunsul noastră atât de precis. Nina Secas urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută, extrem de interesantă. Am o întrebare concretă care nu țină de agregarea datelor, ci de utilizarea lor post-publicare. Domnul Novakov spune foarte, foarte bine, sunteți una dintre cele mai mari uh, agenții uh, de, de statistică la nivel mondial, dar am senzația că uh, e o situație similară cu cea în care bați cuie cu microscoape estimarea PIB-ului e absolut banală. E... Informația statistică brută, primară, cea mai simplă. Dumneavoastră, ca statistician, probabil nu vă mulțumiți cu date doar limitate la PIB. Bun, înțeleg că vin, intră în calcul tot felul de estimări și în acest context uh, și cu date unor contradictorii. Dar mă întreb dacă Eurostatul are o alternativă la PIB, un alt indicator care să ne arate care să măsoare prosperitatea pe alte planuri. Se intenționează renunțarea la PIB ca indicator și trecerea la un altul? sau rămâneți la PIB până când politicienii o să vă spună să faceți altceva? Ați fi de acord cu trecerea de la PIB la un alt indicator? Au existat idei în acest sens? Cam în ce direcție s-ar putea merge? Thank you again, very interesting question with... Mulțumesc, o întrebare interesantă și multifacetată. Ce pot să vă spun este că noi colectăm date statistice care trebuie utilizate și trebuie să fie utilizabile și eu spun tot timpul dacă vrei un tablou general, Tot meșteșugul uh, ține de identificarea informațiilor relevante care îți vor permite să reliefezi situația concretă din teren. În acest sens, am dori și noi să stimulăm utilizarea datelor Eurostat în scopuri de cercetare la nivel micro pentru a crea această dinamică, această sinteză între diferite date din diferite domenii Însă, în ceea ce privește indicatorul PIB, în prezent PIB nu este singurul indicator pe care se bazează politica de coeziune sau alte politici. Uh, PIB-ul e doar punctul de pornire, un criteriu brut de definire, de definire a eligibilității regiunilor, dar după aceea, când treci în faza de pune în aplicare a diferitelor programe, intră în calcul alți indicatori sociali, șomaj, ocupare, uh, nivelul uh, educațional și așa mai departe. Nu se utilizează doar PIB-ul. Atât pot să vă răspund acum, apoi discuția privind viitorul politicii de coeziune ar trebui să aibă loc aici în clădirea dumneavoastră, dar cu participarea Consiliului a Comisiei și al nostru. Avem și noi rolul nostru uh, de jucat în acest context. Eurostatul trebuie să și participă la aceste dialoguri în, în, în sensul că noi venim cu informațiile referitoare la ce poate fi cuantificat și ce nu poate fi cuantificat pentru că dacă vrei să calculezi PIB-ul străzii mele, nu glumesc. S-a încercat calcularea PIB-ului pe o stradă. E un exemplu extrem, dar uh, e important în esență să ai pe cineva care îți spune ce se poate cuantifica, ce nu se poate uh, cuantifica. Uneori indicatorii uh, Uh, uh, ar putea fi uh, conceptual minunați, dar să se dovedească imposibil de colectat și centralizat acest tip de date. Dacă vii cu trimiți un, un chestionar cu 100 de mii de întrebări, nu o să-ți răspundă nimeni și nu o să ai informațiile pe care le vrei. Dau exemple extreme acum, însă în esență vă spun că avem date, avem indicatori. Utilizarea acestora stabilirea de etaloane pe baza acestor atunci când se alocă fonduri, asta e o dezbatere care ar trebui să se desfășoare la nivel de experți și nu doar cu participarea statisticienilor. Mulțumim foarte mult și o ultimă intervenție. Uh, vă rog, eu am să vorbesc în limba maternă greacă. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru uh, datele statistice publicate. Am un comentariu și o întrebare. Am să încep cu comentariul. Eu sunt de profesie psihiatru. Și când lucram ca medic psihiatru, era foarte greu să găsești date statistice. e, e bine că acum știm cum trebuie să procedăm pentru a găsi aceste date, dar procedura ar trebui să fie simplificată, gândindu-ne la utilizatorul final, nu la utilizatorul final ca o, o mare organizație. Mulți oameni de rând au nevoie de aceste date. După cum spunea și colegul nostru, sunteți un, o, o organizație foarte, foarte mare care trebuie să facă acest lucru cooperați cu 28 de birouri naționale de statistică din statele membre. Cum vă asigurați? Ce criterii ați definit pentru a vă asigura că datele trimise de la birourile naționale de statistică sunt valabile, sunt reale și că pe baza lor se pot formula decizii politice pertinente la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! O întrebare extrem de bună care îmi permite și să vă explic cum funcționează uh, uh, serviciul de statistică. E, e o, o, o componentă, o dimensiune importantă, pentru că dacă nu putem uh, să ne asigurăm că datele sunt bune și vin la timp, atunci nu putem considera că datele respective sunt de nădejde în, în centralizarea unui raport. Noi avem un sistem bazat pe o lege în care se definesc clar responsabilitățile Eurostatului și a birourilor, a birourilor naționale de statistică. În prima etapă trebuie să te asiguri că ai date comparabile, că se folosesc peste tot aceleași definiții, aceeași metodologie și împreună cu birourile de statistică am creat această metodologie, aceste standarde comune pe care le aplică toată lumea și după aceea s-a verificat aplicarea acestor standarde. A fost parte din activitatea noastră printre aceste standarde. Uh, componentele acestor standarde se regăsesc în diferite regulamente. Apoi, Biroul Național de Statistică da datele, centralizează, ni le transmit. Noi avem un instrumentar care ne permite să verificăm aceste date. Avem teste pur matematice numerice pentru a evidenția anumite discrepanțe, asta se fac automat. Dar dincolo de asta facem vizite la fața locului, verificăm și ea obligația de a ne prezenta documentația aferentă. Avem și un mecanism de peer review. Ei își explică unul altuia cum au făcut calculele respective și în final publicăm datele centralizate uneori cu comentarii, cu adăugiri, avem dreptul de a spune că oficial Reostat exprimă rezerve vis-a-vis -vis de calitatea acestor date și atunci statul membru respectiv trebuie să facă toate eforturile pentru a elimina rezerva respectivă enunțată de Eurostat. Deci există o serie de norme juridice care reglementează aceste activități depinde de domeniul în care se colectează datele respective și se centralizează, pentru că natura datelor statistice diferă de la un domeniu, dar în esență, în practică, așa procedăm. E partea invizibilă a activității noastre, dar uh, e o, e o componentă solicitantă pentru că trebuie să ne asigurăm că datele publicate sunt de bună calitate. Mulțumim foarte mult, uh, doamnă director general. Nu vreau să mai lungesc discuția. Dezbaterea a fost una extrem, extrem de generoasă. Suntem în întârziere însă, așa că trebuie să vă mulțumim acum pentru caracterul atât de pedagogic al prezentării dumneavoastră. A fost important acest lucru pentru, pentru noi toți mai ales pentru cei noi, dar și pentru cei care au experiență parlamentară, e important pentru noi toți să înțelegem cu adevărat importanța datelor statistice, importanța activității desfășurate de Eurostat și apoi, în același timp, această discuție ne-a permis să înțelegem în ce măsură Datele statistice joacă un rol crucial în demersul politic european actual și probabil va exista un portofoliu la nivel central european tocmai pentru așa ceva. E o, e o miză extrem de mare și pentru noi, Comisia DEVE, această importanță este cu atât mai mare. Vorbeați noastră apoi de indicatori, de indicatori de performanță în special. Aici, într-adevăr, chestiunea este extrem de politică și va trebui să continuăm cu procesul de reflexie și cu schimburile de opinii pe această temă. Vă mulțumim, noi vom continua ședința noastră, continuăm cu întâlnirea coordonatorilor, ședința regii propriu-zisă se încheie aici. Îi rog pe toți cei care nu trebuie să participe la ședința coordonatorilor să părăsească sala. Vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru întrebările extrem de pertinente. Mi-a făcut o plăcere deosebită și aștept cu nerăbdare să ne revedem.